welcome. Dragi colegi, bine ați revenit la Econ, bine ați revenit în Parlament. Sper că ați petrecut uh, vacanță plăcută și dați-mi voie să vă urez un an nou fericit. Aștept cu nerăbdare să începem un an nou de lucru împreună în cadrul acestei comisii avem multe de făcut. Și vă urez toate cele bune pentru anul 2016. Vă întreb dacă putem considera ordinea de zi ca adoptată. Da, vă mulțumesc. Am o scurtă comunicare. Ați fost deja informați că întâlnirea comună Econ și Taxe, îl văd aici pe domnul președinte la Masur, și cu prezența comisarului Moscovici va avea loc imediat după întâlnirea de astăzi, de la șapte și jumătate la opt și jumătate în această sală. Haideți să trecem acum la dialogul nostru economic. Dați voi să-i uh, urez bun venit uh, ministrului de finanțe al Luxemburgului, domnul Gramenia, care a acceptat invitația noastră de a prezenta concluziile uh, președinției luxemburgheze. După cum știți, pe data de 31 decembrie s-a încheiat această președinție. Vom discuta, bineînțeles, rezultatele. S-au înregistrat uh, numeroase rezultate importante în multe domenii. Noi ne vom concentra, bineînțeles, asupra domeniului econ. Știți că am ajuns la un acord important referitor la valorile de referință într-un dosar legislativ important și, dosar, și acord important referitor la dosarele privind uh, statistica, balanța de plăți și HCP. Consiliul a discutat și alte subiecte importante, bineînțeles în domeniul fiscalității, de asemenea s-au înregistrat rezultate uh, importante în ceea ce privește deciziile fiscale și uh, schimbul de informații de natură fiscală. Astăzi, schimbul de opinii va prevedea și un dialog economic referitor la guvernanța, la cadrul de guvernanță economică și am pregătit uh, un dosar în acest sens Pierre, te dau cuvântul imediat, după care vom avea sesiunea noastră de întrebări și răspunsuri. Pierre, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Roberto, pentru cuvintele tale de introducere. Dați-mi voie să urez și eu uh, membrilor Parlamentului toate cele bune pentru anul 2016. Am fost întrebat de multă lume înainte de începerea acestei ședințe și, și acasă dacă eh, m-am bucurat că a început eh, noul an și dacă eram bucuros că s-a terminat președinția luxemburgheză. Și cred că i-am surprins pe mulți spunând că eh, chiar deloc. Chiar nu mă bucur că s-a terminat președinția luxemburgheză. Cred că a fost o perioadă foarte interesantă, cu multe provocări, și consider că, în deosebi în această perioadă în care ne gândim foarte mult la rol pe care joacă țările de mici dimensiuni și dimensiuni medii, președinția rotativă joacă un rol important în uh, consolidarea coeziunii, mai ales având în vedere cadrul instituțional și cooperarea între instituții. Aici cred că instrumentul președinției rotative este unul excelent. Cel puțin eu așa am uh, trăit totul. Și mai ales având în vedere cooperarea cu Parlamentul European, cu statele membre și cu Comisia, trebuie să vă mărturisesc că a fost o experiență extraordinară. Sper că, cel puțin într-o anumită uh, măsură și dumneavoastră veți fi de acord că președinția luxemburgheză a fost una eficientă și mai ales în domeniul pe care îl discutăm astăzi, și anume domeniul economic uh, și domeniul finanțelor. Dați-mi voie, domnule președinte, stimați membri, să încep uh, prin a vorbi puțin despre dialogul economic. Am să fiu succint. Vă spun doar că asistăm la ora actuală la o revenire amplă uh, care se înregistrează în marea parte a țărilor, nu este o uh, recuperare economică uh, la nivelul pe care ni l-am dori, este uh, un pic sub nivelul dorit, mai ales având în vedere um, tensiunea din China de la ora actuală și să nu uităm și de prețul scăzut al petrolului și al bunurilor de consum și cadrul actual pentru politica monetară. Așa numitul raport al celor cinci președinți referitor la finalizarea Uniunii Economice și Monetare publicată pe data de 22 iunie a făcut uh, obiectul discuțiilor noastre, discuții care s-au referit în linii mari la economie și, bineînțeles, acest raport uh, pledează în favoarea folosirii instrumentelor uh, juridice existente pentru ca Uniunea Economică și Monetară să devină mai rezistentă pe termen scurt și să pregătească calea pentru măsuri mult mai profunde menite să consolideze arhitectura Uniunii Economice și Monetare pe termen lung. Bineînțeles, aprofundarea Uniunii Economice și Monetare nu trebuie privită ca ceva abstract. E vorba de un instrument care ne va ajuta uh, să aprofundăm și să intensificăm creșterea economiilor noastre, să creăm noi locuri de muncă și să atragem investiții. Am discutat despre aprofundarea Uniunii Economice și Monetare uh, în uh, ocazii repetate la diferite consilii, s-a discutat la ECOFIN, la Consiliul de Afaceri Generale, la Consiliul pentru Competitivitate și la EPSCO. Am uh, schimbat opinii îndeosebi referitor la inițiativele comisiei menite să facă raportul celor cinci președinți operațional. Concluziile acestor uh, discuții nu pot avea decât un caracter provizoriu, bineînțeles. Un lucru pe care l-am învățat în urma acestor discuții este, bineînțeles, că această aprofundare se poate face etapă cu etapă iar problemele pe termen scurt nu pot fi disociate de problemele pe termen lung. Se pare că s-a conturat și un consens, unul foarte important, pentru că este ca un fir roșu care traversează numeroase subiecte, și anume că partajarea suplimentară a riscurilor trebuie să fie însoțită în paralel de o diminuare a riscurilor. Aceste două principii trebuie să meargă mână în mână. Un alt subiect care a reieșit în urma discuțiilor referitor la aprofundarea Uniunii Economice și Monetare este următorul. Trebuie să ne asigurăm că acele state care nu fac parte din zona euro să fie incluse în acest dialog. În acest sens, trebuie să ne asigurăm că integritatea pieței unice eh, este protejată. La Consiliul Ecofin din decembrie am început eh, semestrul 2016 eh, cu un prim schimb de opinii referitor la studiul anual de creștere al Comisiei. Este prima dată când procedura uh, a fost prezentată mai devreme, așa cum, de altfel, fusese recomandată în raportul celor cinci președinți. Am discutat asemenea care Consiliul Ecofin, un subiect pe care doresc să-l scot în evidență, și anume criza refugiaților, pentru că, bineînțeles, se creează anumite constrângeri de natură financiară Consiliul Ecofin a cerut în septembrie Comisiei să se asigure că aceste circumstanțe de natură excepțională care însoțesc uh, această criză a refugiaților trebuie să fie luată în calcul de comisie și așa s-a și întâmplat. Comisia a venit cu o interpretare a articolului relevant uh, pentru a se asigura în acest fel că în anumite contexte aceste cheltuieli pot fi um, abordate în cadrul unei proceduri speciale. Iată, în linii mari uh, despre ce s-a discutat, aș dori acum să mă concentrez asupra celor aspecte ce țin de fiscalitate. Uh, am anunțat că fiscalitatea urma să fie prioritatea mea în timpul președinției luxemburgheze și cred că ne-am ținut de cuvânt, cred că este domeniul unde am obținut cele mai multe rezultate tangibile. Dați-mi voi înainte de toate să menționez directiva referitoare la schimbul automat de decizii fiscale acesta a fost votat pe data de 8 de decembrie. Am ajuns la un acord politic deja în octombrie referitor la această directivă la Consiliul ECOFIN care a avut loc la Luxemburg. Dacă privim înapoi, propunerea comisiei a fost uh, înaintată în martie, destul de târziu sau de vreme, dacă doriți. Noi am reușit să ajungem la o directivă practic în 9 luni un record într-un domeniu în care ai nevoie de unanimitate. Uniunea Europeană a fost lăudată pentru că um, a dat dovadă de un spirit uh, precoce de inițiativă în acest domeniu la Ankara am fost uh, numit chiar un motor în uh, ceea ce privește inițiativele BEPS și recomandările aferente. Pe lângă această directivă referitoare la deciziile fiscale, am uh, adoptat și, și concluziile Consiliului din decembrie, ceea ce am numit uh, directiva anti-BEPS. Nu a fost deloc o sarcină ușoară, dar uh, m-am bucurat că am putut uh, ajunge la acele concluzii care se concentrează asupra faptului că ar trebui să punem în aplicare recomandările BEPS, în primul rând uh, printr-o legiferare strictă pentru a avea certitudine juridică, proporționalitate și, bineînțeles, condiții uniforme. În același timp, ne-am concentrat asupra viitorului codului de conduită pentru taxarea întreprinderilor. Și aici uh, am ajuns la un acord la nivelul Consiliului. În acest fel ne-am asigurat că putem folosi mai bine mandatul existent, în primul rând, și în al doilea rând am luat în calcul posibilitățile pentru extinderea mandatului și actualizarea criteriilor, iar în al treilea rând uh, nevoia potențială de a actualiza uh, guvernarea acestui cod de conduită. De asemenea, am uh, luat inițiativa de a discuta un subiect uh, destul de controversat. Am discutat la un consiliu formal ECOFIN la Luxemburg despre acest subiect și anume despre taxarea minimă eficientă. E un subiect fundamental în recomandările BEPS și în uh, baza fiscală comună consolidată. Discuțiile au arătat că acest nou fel de impozitare este un subiect care merită mult mai multă atenție în viitor și în care ne aflăm încă departe de a fi ajuns la un consens. Trebuie însă în viitor să ajungem la un consens. Am uh, căzut de acord cu președinția în legătură cu abrogarea directivei uh, privind depozitele, dar asta nu înseamnă că am făcut progrese în legătură cu TVA-ul pentru vouchere. Acestea fiind spuse, încă un lucru în legătură cu impozitarea. Am organizat o dezbatere în legătură cu cooperarea sporită privind uh, taxarea tranzacțiilor financiare în decembrie în ECOFIN și au avut și două discuții în grupul de lucru pe acest subiect, obiectivul nostru fiind ca subiectul să fie discutat și la nivelul celor 28, deci cu transparența necesară în legătură cu cele foste 11 țări, acum 10 țări care doresc să introducă această taxă uh, fac în momentul de față și pentru a ne asigura că nu există un efect extrateritorial al acordurilor celor 10 țări. Am obținut un raport interimar în legătură cu uh, eforturile acestora. Subiectul nu este închis și va continua să fie discutat în timpul președinției olandeze. În legătură cu serviciile financiare acum. Am avut discuții în legătură cu Uniunea Bancară și am căzut de acord în legătură cu aranjamentele de finanțare uh, de tip punte pentru uh, fondul de rezoluție, fondul unic de rezoluție. Am găsit o soluție, nu a fost ușor, uh, dar am reușit pentru a consolida credibilitatea Uniunii Bancare. Soluția aleasă a fost cea minimă în ceea ce privește integrarea europeană, pentru că e vorba de linii de credite naționale um, care au fost soluția aleasă, dar e mai bine decât nimic. Și e totuși un pas important acum când începe să funcționeze Uniunea Bancară și Fondul Unic de Rezoluție la 1 ianuarie 2016 sau de la 1 ianuarie 2016 era important ca toate statele să poată să ratifice acordul interguvernamental uh, în legătură cu Fondul Unic de Rezoluție și anumite țări au făcut acest lucru doar la sfârșitul lui decembrie. Comisia a transmis uh, acum Consiliului o propunere în legătură cu uh, Uh, programul european de depozite și asigurări, dar prea târziu pentru că um, să se poată purta o concluzie, o, o discuție pe această temă în Consiliu. Dar am luat notă de această propunere de consolidare a Uniunii Bancare la ultima reuniune a ECOFIN. În legătură cu Uniunea Piețelor de Capital, cred că am reușit să facem progrese spectaculoase în legătură cu una dintre temele în legătură cu care Comisia a făcut o propunere, și anume în ceea ce privește securitizarea. În doar 9 săptămâni am reușit să facem progrese atât de mari încât am ajuns la un acord politic obținut și de care s-a luat notă la Consiliul Ecofin din decembrie. Astfel se ameliorează securitizarea pe viitor și este, cred, uh, un element foarte important pentru Uniunea Piețelor de Capital. Și mă, mă bucur că am reușit să facem progrese atât de rapide. Voi mai menționa încă câteva dosare de ordin financiar în care am făcut anumite progrese, E vorba de directiva privind medierea în domeniul asigurărilor, unde a existat un acord politic și am făcut doar uh, uh ameliorări de ordin tehnic. În directiva privind serviciile de plăți, de asemenea, exista acord politic deja și această directivă importantă a fost publicată în uh, jurnalul oficial al Uniunii Europene în decembrie anul trecut. O realizare majoră a fost în legătură cu directiva privind valorile de referință, nu, regulamentul privind valorile de referință, se corectează vorbitorul. Am reușit să ajungem la un acord politic seara târziu, în luna noiembrie. Acest acord politic a fost apoi confirmat de Coreper la sfârșitul lui decembrie și, din câte înțeleg, încă mai trebuie rezolvate anumite probleme tehnice, dar putem spune că, în legătură cu acest regulament privind valorile de referință, am reușit să încheiem o dezbatere care a durat 2 ani și jumătate. Care, o discuție care a fost iscată de scandalul Libor. Aveam nevoie de un sistem mai bun pentru valorile de referință și cred că am ajuns la un compromis bun. Doresc să închei spunând încă câteva cuvinte în legătură cu um, un dosar pe care, de care nu se ocupă direct această comisie, uh, și anume faptul că atmosfera negocierilor bugetului european a fost foarte bună și pentru prima dată de la adoptarea tratatului de la Lisabona, de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, am reușit să cădem de acord privind bugetul cu Parlamentul la timp. Deci am respectat termenele și acest lucru s-a datorat sprijinului unanim al statelor membre și sprijinului foarte larg din Parlamentul European. Astfel s-a creat o atmosferă bună de discuții între toate instituțiile Uniunii Europene și doresc să vă mulțumesc pentru acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult, Pierre Carminia. Doresc să spun că, într-adevăr, Președinția luxemburgheză a fost, după părerea mea, foarte eficientă. Doresc să vă felicit pentru acest lucru și pentru buna cooperare, pentru excelenta cooperare dintre noi. Și acum dau cuvântul deputaților. Are cuvântul mai întâi vicepreședintele nostru, Marcus Ferber. Vă mulțumesc și un an nou fericit uh, tuturor. Îmi pare rău că nu mă număr printre cei care acum se înscriu să vă laude în ceea ce privește schimbul de decizii fiscale. Ba, din potrivă, am constatat în urma experienței ample că regulile existente nu au funcționat pentru că statele membre au avut mult prea mult marjă de manevră pentru a hotărâ ce decizii sunt relevante sau nu pentru alte state. Eu, în calitate de raportor, am venit cu numeroase propuneri pentru a remedia lacunele, mai ales în ceea ce privește schimbul de informații, de pildă introducerea caracterului obligatoriu pentru toate deciziile, indiferent dacă au caracter transfrontalier sau nu, schimbul imediat de informații referitor la deciziile fiscale imediat ce s au fost emise, iar uh, aceste prevederi trebuie să aibă efect retroactiv pentru toate deciziile în vigoare, iar acest lucru uh, dumneavoastră ne l-ați confirmat astăzi cât de important este pentru comisie. Comisia ar trebui să aibă acces la deciziile fiscale pentru ca uh, în anumite cazuri să descopere subvenții acordate de anumite state membre în mod necorespunzător, pentru că acest lucru dăunează concurenței. Um, aceste propuneri s-au bucurat de sprijinul majorității în plenul acestei instituții și uh, este uh, o dezamăgire că Consiliul a ignorat aceste recomandări, a spus că obligativitatea schimbului de informații este uh, valabilă doar pentru acele decizii cu caracter transfrontalier. Dumneavoastră ați limitat efectul retroactiv la 5 ani și ați eliminat comisia din uh, acest schimb de informații necesare pentru a lămuri, de pildă, anumite uh, chestiuni referitoare la ajutoarele de stat. Dumneavoastră ați diluat uh, această poziție și ați ignorat Parlamentul. Iată de ce uh, aș dori să știu de ce președinția dumneavoastră și Consiliul um, a evitat să abordeze direct această problemă și cum se încadrează totul în respectarea recomandărilor BEPS. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc pentru această întrebare. Câteodată în viață ai uh, impresia când ți se pun uh, anumite întrebări, uh, te întrebi dacă uh, vorbim despre același lucru, pentru că întrebarea dumneavoastră este atât de critică, nu uh, recunoaște niciun fel progresele imense pe care le-am făcut, uh, convenind asupra acestei directive uh, în timp record, uh, fiind chiar lăudați de G20 uh, de, pentru tot ce am făcut, deci nu sunt de acord cu analiza dumneavoastră, dar totuși o să revin la diversele întrebări pe care mi le-ați spus. Uh, în mod surprinzător, până la urmă, și nici măcar nu știu dacă știți acest lucru, țara uh, Luxemburg și nu președinția a propus ca acest schimb automat uh, să nu fie limitat la deciziile transfrontaliere. Deci noi, uh, țara noastră, am sprijinit această poziție, dar am primit foarte puțin sprijin în statele membre. Așa a fost. Acum ne întoarcem la 5 ani în loc de 10. Dacă întrebați autoritățile dumneavoastră fiscale din țara dumneavoastră, o să vă spune uh, ce greu e, le este să se întoarcă la 5 ani de la 10 și faptul că ne-am întors la 5 ani nu e pentru că am vrut să ignorăm uh, propunerea inițială, ci pentru că am considerat că uh, e mai bine să mergem înspre 5 ani, deși majoritatea deciziilor în majoritatea țărilor au o durată limitată în timp. Deci nu cred că prin, dacă ne-am întors uh, la 5 ani am diluat enorm această propunere. Mai mult am adăugat că chiar aceste decizii care nu mai există dar care erau în uh, vigoare încă în 1 ianuarie 2014-2015, trebuie să facă obiectul schimbului. Deci ele sunt afectate. Deci eu cred că e un compromis acceptabil. În ceea ce privește informațiile uh, uh, cu privire la comisie, și aici s-a ajuns la un compromis și eu cred că este echilibrat. E foarte important să există o, un grad de confidențialitate. Toate țările uh, ne-au uh, trimis uh, deciziile din 2011 până în 2015 comisarului uh, Verstappen în calitate de comisar pentru competiție, dar vorbim despre un alt subiect, nu vorbim despre concurență de control în domeniul concurenței, ci a, suntem în domeniul schimbului de informații. Deci, cred că până la urmă Comisia uh, va primi o vedere de ansamblu în legătura tuturor schimburilor și, în concluzie, vă pot spune că uh, directiva sau Europa ar trebui să se mândrească cu astfel de directivă. Thank you, Elisa Ferreira. Mulțumesc, doamna Ferreira. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru prezență și la mulți ani, în primul rând uh, mult succes dumneavoastră personal și țările dumneavoastră. Aș dori însă să vă pun o întrebare nu în legătură cu fiscalitatea, sper să putem reveni la acest subiect, ci în legătură la Uni cu Uniunea Bancară, pentru că ați menționat-o în uh, discursul dumneavoastră. 1 ianuarie a fost uh, data de lansare a mecanismului unic de rezoluție, care încă o dată este un uh, moment crucial în felul în care se gestionează băncile și ce a hotărât Consiliul contravine tot ce figurează în acordul interinstituțional, care este un acord între statele membre. E o încălcare a promisiunii care ne-a fost făcută nouă și cetățenilor și nu cred că e bine să avem într-un proiect atât de important ceva Uh, despre care dumneavoastră spuneați, iar uh, dumneavoastră că e mai bine decât nimic. Uh, deci aceast, se face legătura între bănci și datoria suverană. Cetățenii trebuie să fie informați cum se poate ca ceva care le-a fost promis la nivelul cel mai solemn și ați vorbit raportul președintelui în care se face referirea la acest mecanism de rezoluție unic care ar fi trebuit să facă obiectul unei, unei gestionări comune și nu interguvernamentale, deci să se treacă la nivelul european. Ehm, toate aceste promisii care au fost făcute la nivel eh, eh, solemn în iunie nu mai stau în picioare în decembrie. Deci mă întreb dacă eh, instituțiile europene joacă cinstit sau trebuie să revenim Uh, asupra tuturor hotărârilor care sunt uh, uh, enumărate în, în legislație. Deci, ca și schimbările climatice, pe jumătate se află la Consiliu. Ne oprim așa la jumătatea jocului și schimbăm regulile. Apoi și această garanție comună a depozitelor, să vedem cum funcționează, cum trecem cu ea prin Consiliu, dar nu cred că e o modalitate bună de a acționa la nivel european pe teme atât de importante. Mulțumesc! În primul rând, mulțumesc pentru urările de bine, dar în calitate de președinție trebuie întotdeauna să joci rocul vinovatului, deci să asumi toate discuțiile care au fost uh, adoptate, dar știți foarte bine că într-un astfel de domeniu, pentru a obține uh, un acord, e nevoie ca toată lumea să fie de acord uh, criticile dumneavoastră în legătură cu faptul că liniile naționale de creditare nu respectă spiritul uh, care stă la baza Uniunii Bancare e uh, pertinentă. Nu uh, spargem încă cercul vicios între datoria, datoriile suverane și bănci, e adevărat. Dar, așa cum am spus și în introducerea mea, cred că e mai bine decât uh, nimic și uh, îmi uh, reiterez afirmația pentru că din motive de credibilitate e nevoie cel puțin de o susținere naturală ca să, uh, națională, să o numim așa. În timpul acestei negocieri, dezbaterea care a avut loc era următoarea. Uh, în anumite țări nu se va Uh, tăia legătura între datoria suverană și uh, bănci. Sigur că trebuie să, împărti, împărt, să împărțim, să partajăm riscurile, dar trebuie și să le reducem. Uh, pentru ca fondul de rezoluție unică să fie operațional e nevoie de 8 ani și dacă dorim o garanție totală de la ziua 1, stimulentul pentru țări de a-și îndeplini um, obligațiile va fi mai mic aceasta a fost poziția de bază și multe țări nu au dorit să uh, acționeze atât de repede, să ia măs măsuri atât de repede, dar în orice caz mecanismul a fost ratificat uh, în uh, toate țările, deci avem temeiul juridic, avem linii naționale de creditare și dezbaterea va începe la nivel de grupuri de lucru și, și la nivel uh, european în legătură cu o uh, schemă de uh, depozite la nivel european. Reducerea riscurilor va trebui să meargă în paralel cu uh, partajarea riscului și aceasta a fost filozofia care a fost hotărâtă în ultimile luni. Thank you. Mulțumesc. ni s-a spus că noi ne ocupăm de reducerea riscurilor pentru a ajunge la o soluție unică, pentru a avea, a avea depozitele și acum nu. Ni se spune că trebuie să procedăm exact pe invers. În fine, reducerea riscurilor e un concept drăguț, dar câteodată poate puțin cam ambigu. Case Swinburne. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule ministru, și mulțumesc pentru prezență și mulțumesc și pentru uh, faptul că ați uh, negociat în ultimile șase luni. Eu aș dori să mă refer la ceva ce m-am referit la alte reuniuni, o uh, agenda, o mai bună reglementare. În urmă cu câteva săptămâni, uh, domnii Juncker și Timmersman au vorbit foarte mult despre o mai bună reglementare, ce credeau ei. De exemplu, să face mai puțin, dar mai bine. Nu știu dacă e privilegiul sau uh, ghinionul de a fi uh, participa la uh, 26 de uh, texte legislative în cadrul uh, trilogurilor. Am participat la 10 de uh, triloguri, deci am participat uh, ca și alți colegi la foarte multe astfel de trialoguri și în ceea ce privește trialogul uh, cu privire la uh, valorile de referință, ultimul pe care l-am avut. Uh, procesul nu este ideal. Vă spun din experiență, după ce am participat la astfel de trialoguri. Uh, regulile Timmersman, așa cum le numesc eu, sunt așa. Deci domnul Timașman spune că nu ar trebui să mai acceptăm formulări uh, sau compromisuri în legislație doar pentru a încheia trialogul. Și cred că ar trebui să ne dea de gândit. Doi ani și jumătate a durat cam mult până să obținem un text legislativ, dar uh, nu sunt sigură că am obținut uh, textul cel mai bun, mai ideal în ce privește regulamentul cu privire la valorile de referință. Deci care sunt recomandările dumneavoastră pentru Ecofin? Eu aș propune să reducem trialogurile, să facem facem aceste trialoguri și mai eficiente, să ne asigurăm că avem uh, date, praguri și uh, nume care să, uh, numere din legislație care să se bazeze pe, pe rezultate concrete și nu pe negocieri și compromisuri așa ca la Talcioc. Mulțumesc, Kay. Mulțumesc pentru această întrebare. Bineînțeles că uh, am impresia că sunt acum pe băncile școlii, pentru că întrebarea pe care mi-o puneți e o întrebare foarte grea și probabil că ar fi nevoie de o teză de doctorat pentru a răspunde la o astfel de uh, întrebare, pentru a obține un răspuns echilibrat. Dar Uh, știți că în ultimile șase luni am ocupat foarte mult de regulamentul privind valorile de referință. Uh, nu am participat la doi ani și jumătate ca dumneavoastră, dar în orice caz ce vă pot spune este că în orice negociere trebuie să intervină un moment unde trebuie să pui capăt. Și asta am încercat și noi să facem uh, cu ocazia directivei privind valorile de referință. Aș dori să mulțumesc echipei mele care a muncit din greu pentru a se asigura că să se discute la nivelul cel mai înalt chestiunile cele mai importante pentru a ajunge la un compromis. Din punctul meu de vedere, ce a fost uh, cel mai interesant în acea noapte, pentru a vă spune adevărul la modul cel mai sincer, e că ne aflăm într-o situație inversă, ne aflam de, într-o situație puțin uh, deosebită decât de obicei. Deci protecția consumatorului și a oamenilor în general a părut să nu mai fie o prioritate uh, din perspectiva Parlamentului European și asta din mai multe motive. Cei care uh, își doreau să avem o directivă puternică erau mai departe de partea Consiliului. Deci ne aflam într-o situație puțin de, diferită decât de obicei și când într-o astfel de situație trebuie să-ți pui o întrebare. Ne dorim o astfel de directivă, încă ne dorim o astfel de directivă și e clar că în sală predominau două curente. Unii care spuneau că această chestiune poate fie, să fie soluționată altfel, directiva este, are doi ani și jumătate, E o directivă care a fost luată imediat, adoptată după criza financiară din 2008, imediat după și um, pe atunci um, domnea uh, uh, incertitudinea și cred că un compromis ar putea fi un răspuns posibil la această uh, întrebare și asta am încercat noi să obținem. Nu știu dacă ați pus o întrebare mai degrabă în general în legătură cu funcționarea trialogurilor. Bineînțeles că e o modalitate foarte dificilă de a negocia, mai ales atunci când textul este foarte tehnic. Deci, dacă la miezul nopții trebuie să te uh, lupți pentru um, termeni, pentru terminologie chichițe pe care doar două, trei persoane din sală le înțeleg, e într-adevăr o sursă de frustrare, înțeleg. Dar uh, nu știu ce a spus domnul Timmerman, dar sunt dispus să discutăm cu el și cu uh, domnul Juncker dacă au idei mai bune decât, uh, decât mine. Da, așa cum se spune întotdeauna, democrația este un joc al uh, imperfecții unilor, dar care uh, fac ca jocul să funcționeze. În orice caz, eu aș fi mai prudent. Există o procedură specifică, procedura jurilingvistică, Uh, la care se apelează pentru a rezolva probleme tehnice și noi, uh, Parlamentul, încurajăm întotdeauna să apeleze uh, la această procedură, la acest instrument pe care îl avem la dispoziție pentru a obține formularea cea mai bună, cea mai întemeiată din punct de vedere juridic Uh, dar, bineînțeles, atunci când se ajunge la un acord politic, el rămâne bătut în cuie și prin compromisuri trebuie să uh, punem capăt acestui uh, foileton, să-l îmbunătățim acolo unde se poate, pe plan tehnic. Nu trebuie să redeschidem de fiecare dată de cutia Pandorei noi Parlamentul la nivel politic, pentru că Europa are nevoie de o astfel de legislație puternică în domeniul valorilor de referință. Michael Teurer acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule ministru, dragi colegi și eu vă urez înainte de toate toate cele bune pentru anul 2016. Domnule ministru, doresc să abordez două puncte. S-a discutat deja legiferarea referitoare la schimbul automat de informații. Este Adevărat, s-a înregistrat un progres, însă e adevărat uh, de asemenea că uh, s-a petrecut într-un interval foarte lung și că, bineînțeles, președinția luxemburgheză și-a adus aportul, de altfel colegul Ferber a amintit punctele pe care noi aici în Parlamentul European le considerăm extrem de importante uh, Decizia Consiliului este mult sub recomandările noastre și sub, consili, sub uh, uh, concluziile raportului special. Am văzut uh, că e nevoie de consolidarea rolului Comisiei și că e un domeniu amplu în care trebuie să intervenim. Se pare că acest cadru comun uh, cu caracter obligatoriu referitor la punerea în aplicare a BEPS uh, nu, este, nu face încă obiectul unui consens la Consiliu. De asemenea, criticăm faptul că accesul la documente confidențiale pentru uh, Comisia Specială a Parlamentului a fost îngreunată, Comisia a blocat accesul timp îndelungat. Acum se pare însă că există perspectiva de a primi totuși accesul la aceste documente. Documente ne puteți spune de ce acum da și de ce a fost atât de greu până acum. A doua întrebare se referă la uh, pactul de creștere. Comisia a discutat cu comisarul Moscovici, a anunțat flexibilitate și cu uh, domnul Juncker. Consiliul a ajuns la un alt uh, la o altă concluzie și nu ascund aici că, după părerea mea, problema flexibilității este una critică pentru că Uh, poate fi suminată disciplina bugetară aici. În decembrie nu s-a ajuns la niciun acord referitor la acest subiect și dacă am, învăț- am înțeles bine, serviciul juridic al Consiliului a avut o atitudine critică față de interpretarea Comisiei. Ne puteți spune cum stau lucrurile la ora actuală? Ähm, Mulțumesc foarte mult pentru urările dumneavoastră. Au fost foarte multe întrebări și multe subîntrebări în întrebări. Am să continui în engleză. Adevărul este că întotdeauna poți privi paharul, um, poți privi jumătatea plină sau jumătatea goală a paharului. După părerea mea, uh, paharul este mai mult decât pe jumătate plin, dar într-adevăr nu este complet plin și acest lucru poate să fie demonstrat. Sistemul, uh, sistemului spontan de informații la nivel de BEPS um, există, ar trebui să vedem cum uh, schimbul continuu de informații va interacționa cu directiva europeană. Poate va fi nevoie de anumite adaptări de, la, de o parte sau de cealaltă, ținând cont și de unele de preocupările dumneavoastră. Comisia, ce va face Comisia Europeană cu toate recomandările BEPS? Eu mă bucur că avem concluziile uh, Consiliului Uniunii Europene, concluziile ECOFIN pe acest subiect, care vor fi foarte utile Comisiei pentru a înțelege în ce direcție doresc să se îndrepte statele membre. Destul de multe lucruri, dacă nu toate, trebuie să facă parte din directiva BEPS. Acest lucru nu era evident la început. Majoritatea din acest, acestor lucruri trebuie să fie făcute uh, prin legiferare propriu-zisă și se va observa cum vor aplica alți actori BEPS și cu ce viteză. Deci, dacă bine am înțeles, Comisia va face o propunere de directivă la sfârșitul acestei luni. Astfel, vom putea evalua cât de rapid va putea pune în aplicare prevederile Uniunea Europeană. În ceea ce privește uh, pactul de stabilitate și creștere și chestiuni legate de flexibilitate, subiectul este în curs de discuție. S-a făcut o interpretare a flexibilității în ianuarie 2015 în ceea ce privește investițiile. În noiembrie sau decembrie a avut loc o interpretare făcută de comisie în legătură cu modul în care costurile pentru refugiați fac, pot, face, pot fi considerate circumstante excepționale sau extraordinare și acest lucru se poate face doar ex post și există anumite condiții, există și un prag, dacă bine mi-aduc aminte, 0,5% din PIB. Acest prag trebuie să fie atins pentru a putea beneficia de această flexibilitate. Deci, cred că Comisia a încercat să facă tot ce a fost posibil, nici să fie prea deschisă în ceea ce privește flexibilitatea, în ceea ce privește costurile pentru refugiați, dar am înțeles că țările care se term că se vor invoca prea mult clauzele de flexibilitate și astfel pactul va însemna prea puțin, eu cred că chestiunea refugiaților este atât de importantă și afectează atât de mult unele state, încât este de înțeles că trebuie inclusă. Mulțumesc! De Mazi. Mulțumesc, Fabio De Mazi. Ja, frohes äh, neues Jahr, äh, Herr Kamenga. Jetzt war ein ähm, <clears throat> Vertreter der Tocmai am ascultat un reprezentant al uh, partidului CDU din Germania, un, part, un reprezentant al partidului uh, liberal, iar acum un reprezentant al partidului de stânga din Germania și niciunul nu e mulțumit. Am putea să ne întrebăm dacă Europa ar trebui să fie impresionată că lucrurile pot rămâne așa stagnante. Am totuși o întrebare. Dumneavoastră ați spus că există rețineri îndeosebi în ceea ce privește secretul fiscal și aveți intenția de a adopta un pachet uh, ceva mai diluat. Aș dori să știu cum stau lucrurile la Comisia Europeană. Acolo uh, sunt depuse informațiile, uh, bineînțeles, uh, sub secretul confidențialității. Dumneavoastră aveți rețineri cum că unii Uh, deputații nu ar respecta acest criteriu al confidențialității și am în doi ligne mele aici, aș dori să știu de ce aveți această atitudine și, în al doilea rând, aș dori să știu dacă, de pildă, uh, țări uh, precum Luxemburgul sunt acuzate că au oferit subvenții necorespunzătoare, subvenții fiscale necorespunzătoare, dacă atunci uh, aceste țări care au dăunat altora prin reglementările lor fiscale uh, vor face obiectul unei dezbateri la Consiliu. Și o altă întrebare în ceea ce privește finanțarea terorismului în urmă cu ceva vreme și am discutat deja la G20, am întrebat Consiliul dacă există un schimb de informații în, Consili- în Uniunea Europeană referitor la amploarea finanțării de care beneficiază teroriștii. Există voci care afirmă că activele statului islamic ar trebui înghețate și Consiliul a spus că există un schimb de informații doar între Comisie și statele membre uh, Uh, comisia a spus că doar între statele membre, iar guvernul meu a spus că nu are loc niciun schimb de informații, de fapt, între statele membre. Cum stau lucrurile în realitate și ce dorește să facă Consiliul pentru a îmbunătăți acest schimb de informații? Thank you uh, very much. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește registrul central prevăzut în directiva privind schimbul automat de informații. Într-adevăr, va exista un astfel de registru central. Întrebarea era dacă Comisia va uh, primi numele companiilor menționate în deciziile fiscale. Pe acest subiect nu s-a ajuns la un acord. Deci Comisia va primi informații fără numele companiilor. Comisia a fost de acord cu acest compromis și s-a tot discutat ce cantitate de informații, um, de, de ce cantitate și calitate de informații avea nevoie comisia și comisia a fost de acord cu compromisul uh, propus. În legătură cu deciziile Comisiei în legătură cu anumite state, în legătură cu anumite ajutoare de state, că anumite cazuri sunt cazuri de ajutor de stat și trebuie rambursa, sumele trebuie rambursate. Uh, din partea Luxemburgului pot să vă spun că purtăm discuții cu Comisia în legătură cu modul în care trebuie să funcționeze acest mecanism, pentru că e o noutate. Multe lucruri trebuie clarificate, nu doar în ceea ce privește pe beneficiarii acestor returnări ale ajutorilor de stat, dar și în legătură cu modalitățile, cu procedurile. Și trebuie să subliniez faptul că Luxemburgul a făcut apel împotriva deciziei Comisiei, dar, după cum știți, decizia Comisiei trebuie să fie aplicată în ciuda apelului. Nu ne bucurăm de asta dar așa stau lucrurile. În ceea ce privește finanțarea terorismului, mm, discuțiile nu au dus la o concluzie. S-a menționat subiectul în Ecofin în decembrie, delegația franceză a insistat mult din motive ușor de înțeles și cred că este un subiect foarte complex, deci nu s-a luat o decizie finală, de care să știu eu cel puțin. Îmi pare rău că nu vă pot da mai multe informații în legătură cu acest subiect, cât că discuțiile sunt în curs și vor continua sub președinția olandeză. Mulțumesc, Sven Giegold. Și din partea mea un an nou fericit și, în primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru buna cooperare cu serviciile dumneavoastră în ceea ce privește încheierea negocierilor uh, de la trialog referitor la statisticile privind balanța de plăți. Totul s-a desfășurat, într-adevăr, foarte repede și, în viitor, uh, acest lucru va duce la mai multă transparență. Vom putea să vedem încotro și de unde vin investițiile și vom ști mai multe despre originea și beneficiarii finali ai fluxurilor de investiții care de multe ori trec prin Luxemburg și e cu siguranță un progres. Dincolo de toate acestea, doream să abordez două puncte. În primul rând, în ceea ce privește concluziile Consiliului privind pachetul fiscal, care va fi prezentat în curând, Consiliul a constatat că acum uh, în primul pachet legislativ ar trebui să se refere în deosebi la punerea în aplicare a BEPS și multe alte puncte pe care le-a solicitat Parlamentul, atât în raportul Dodds Niedermayer, cât și în raportul uh, de la taxe, taxe 1, toate acestea uh, nu au fost luate în calcul și știm totul cum funcționează lucrurile. Va fi foarte greu după aceea să readucem pe ordinea de zi multe din aceste puncte. De ce s-a făcut această limitare? Și noi, la Econ, din partea domnului Dijsselbloem, am auzit uh, că uh, s-a cerut uh, să nu se iau măsuri cu caracter global. Dar, de fapt, avem o piață internă unde e nevoie de cooperare. Iar acest lucru arată, după părerea mea, nucleul instituțional a celor amintite de Marcus Ferber. Parlamentul a venit cu niște recomandări și a emis niște solicitări uh, de pildă în domeniul uh, schimbului automat al deciziilor fiscale, Consiliul nu a făcut nimic, ba mai mult, Consiliul a ajuns la un acord politic înainte de votul nostru și de fapt nu este decât o, o palmă instituțională și cât de mult, de fapt, luați în serios Parlamentul în aceste chestiuni fiscale, dacă sunteți uh, dispus atât de ușor să nu luați în calcul recomandările noastre. Thank you for, uh, for your question and uh, for your... Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră și pentru comentariul dumneavoastră favorabil inițial. Va fi transmisă celor care uh, îl merită. Am să vă răspund foarte direct și foarte simplu. Eu am înțeles că Parlamentul European s-ar putea să fie frustrat de faptul că propunerile sale referitor la ce ar trebui întreprins în domeniul fiscal în general, nu doar în ceea ce privește deciziile fiscale, uh, nu au fost luate în calcul. Uh, I-am luat notă de acest lucru, însă uh, haideți să fim realiști. În primul rând, problemele fiscale reprezintă un element cheie al suveranității. Iată de ce în aceste chestiuni e nevoie de unanimitate la Consiliu. Iată, lucrurile se mișcă altfel în acest domeniu. Și cred că sunteți conștient de acest lucru. Dacă la toate acestea adăugăm faptul că avem inițiativa BEPS și că aceasta a fost finalizată cu succes, trebuie să ținem cont de acest lucru rugămintea mea la adresa dumneavoastră și poate spuneți că nu e treaba mea, dar totuși eu vă adresez această rugăminte. Cred că e în interesul Parlamentului European să-și reanalizeze prioritățile în domeniul fiscal, tocmai pentru că avem uh, BEPS. Și aș inversa un pic raționamentul uh, dumneavoastră uh, dacă în urmă cu doi ani și jumătate m-ați fi întrebat dacă vom avea vreodată un rezultat BEPS, v-aș fi spus e nevoie de 25 de ani și până atunci toți cei care au fost la început acolo vor fi murit. Dar pentru că ne-am bucurat de un asemenea consens, uh, la care, de pildă, am asistat la întâlnirea G20 de la uh, Lima și de la uh, Ankara, la Lima, de altfel, am anunțat că am ajuns la un acord uh, mi se pare remarcabil dacă ne gândim cât de mult s-a progresat în uh, problema fiscalității. De altfel, impozitarea companiilor multinaționale a devenit o prioritate pentru toate țările din G20. Asta înseamnă că trebuie să ne stabilim niște priorități uh, relevante. În continuare, e în interesul Uniunii Europene să nu avansăm singuri în uh, ceea ce privește uh, fiscalitatea internațională. Iată de ce uh, v-aș atrage atenția când vine vorba de inițiative suplimentare față de uh, cele incluse în BEPS. Acolo sunt deja sute de propuneri și cred că dacă reușim să le abordăm pe toate, vom face o treabă bună, mai ales dacă le facem la timp. Marco Zani. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru Gramenia, și anul fericit și dumneavoastră. În timpul uh, președinției luxemburgheze ne-am apropiat mai mult de Uniune Bancară, mai ales în ceea ce privește um, eforturile de a uh, transpune BRD în toate statele membre. Până acum, uh, implementarea a fost una parțială, dar se pare că ne apropiem de obiectivele noastre, și anume dorința de a crea Uniune Bancară Um, solidă în Uniunea Europeană. Dar dacă privim situația bancară din Portugalia și din Italia, vedem uh, efectele punerii în aplicare a acestei directive. Într-adevăr, băncile vizate reprezintă o mică parte a sistemului bancar european. Dar am constatat că, de fapt, cetățenii care au depozite la cele bănci sunt cei care trebuie să plătească la sfârșitul zilei. Iar acest lucru a generat uh, panică și sectorul obligațiilor, de asemenea, a fost unul problematic. Uniunea Europeană se pare că în continuare este de părere că uh, băncile pot fi salvate punând costurile pe umerii guvernelor sau pe umerii cetățenilor. Dar există și o a treia soluție, care se pare că e inacceptabilă în Uniunea Europeană, și anume o bancă centrală care funcționează ca orice altă bancă centrală din lume, și anume este uh, împrumutătorul cu caracterul timp. Uh, Aș dori să văd care este părerea dumneavoastră, cum va funcționa în 2016 Uniunea Bancară. Sistemul bancar, sistemul de supraveghere, avem o bancă centrală care însă nu funcționează ca o bancă centrală. Și avem o mare parte a sistemului bancar se pare că o, cea mai mare țară și are sistemul în afara sistemului de supraveghere și cetățenii sunt cei care suportă costurile. Cum funcționează totul așadar într-un bun sistem bancar? Mulțumesc uh, pentru întrebare care încă o dată <laughs> este mai repede de tratat într o uh, într-o teză de doctorat. Revin la engleză. Started with the banking union, uh, especially in, in what uh, is... deosebire uh, în ceea ce privește um, mecanismul de rezoluție a băncilor, mecanismul unic de um, uh, rezoluție a intrat în vigoare mai devreme și cred că funcționează destul de bine. Acum regulile pentru fondul unic de rezoluție intră în vigoare știu, uh, vă cunosc foarte bine țara, știu care este situația cu cele patru bănci uh, și a venit evident într-un moment destul de nefericit. E vorba de o etapă de tranziție între vechiul sistem și cel nou. Înainte de Uniunea Bancară se putea face anumite lucruri care acum nu se mai pot face. E nevoie, bineînțeles, de multe explicații, de efort de comunicare și trebuie să ținem cont de faptul că ne aflăm la începuturile Uniunii Bancare. Dacă mă întrebați eh, cum va arăta viitorul, bineînțeles, eh, e la latitudinea oricui să ghicească. Avem o autoritate de supraveghere care a fost introdusă care uh, a cerut competențe suplimentare, există aceste competențe la nivel național. Uniunea bancară este un proiect ambițios și pentru că avem acest mecanism unic de supraveghere, există la ora actuală un diagnostic credibil referitor la starea actuală a băncilor din Uniunea Europeană. Aceasta a fost uh, principala etapă. Am evaluat credibilitatea instituțiilor bancare, iar acum avem uh, fondul unic de rezoluție bancară care trebuie alimentat uh, treptat și care de asemenea va contribui la sporirea credibilității în, a sistemului bancar în, în general. Bineînțeles, există momente de lacună, trebuie să dovedim, uh, bineînțeles, un spirit de reacție rapid. Uh, există îndoieli, dar haideți să-i acordăm uh, încredere și să-i oferim o șansă. Bernard Monod. Monsieur le Président, je... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la uh, dosarul fiscal din uh, deciziile fiscale. Țara dumneavoastră împreună cu uh, țările de jos uh, fac parte din țările care sunt, uh, deci fac foarte multe compromisuri pentru a atrage multinaționalele. Uh, Uh, probabil că ați urmărit uh, lucrările uh, Comisiei Taxe 1. În calitate de ministru de finanțe al Regatului Luxemburgului, aș dori să știu care este dorința Luxemburgului de a, de a se asigura că această legislație se schimbă pentru a pune capăt practicilor um, abuzive. Cum vă Um, explicați că țara dumneavoastră a fost um, condamnată în ceea ce privește subvențiile acordate Fiat și McDonald's și sunteți și președinții Ecofin. Uh, din 2004 se uh, discută la Consiliu uh, aceste subiecte și iată ne aflăm încă în impas. După punctul dumneavoastră de vedere, la ce servește Uniunea Europeană? În 2014, domnul Sapin și cu alți colegi au cosemnat o scrisoare pentru a cere pregătirea unei directive generale împotriva mecanismului BEPS. De ce președinte președinția dumneavoastră nu a făcut nimic pentru ca Comisia să uh, dea naștere acestei propuneri legislative. Mulțumesc. Mulțumesc pentru uh, întrebări. O să le iau uh, în ordine inversă. Am făcut uh, foarte multe în ultimile șase luni pentru a pregăti terenul, pentru că la sfârșitul acestei luni propunere, deci um, Comisia să supună o directivă împotriva BEPS. Am reușit să avem poziții comune în acest domeniu. Dacă în urmă cu șase luni mi-ați fi, mi fi pus întrebarea dacă vă pot v-aș putea prezenta uh, condiții comune astăzi, v-aș fi spus că uh, șansele sunt de jumătate-jumătate. Am reușit uh, și cred că a fost un obiectiv ambițios. În ceea ce privește întrebarea pe care mi-o puneți în calitate de ministru de finanțe al Luxemburgului, am introdus în 1 ianuarie 2015 o nouă procedură pentru deciziile fiscale în Luxemburg. Nu o să vă obosesc acum cu detalii, le putem discuta mai târziu și bineînțeles că totul a fost făcut în modul, în modul cât mai transparent posibil și în orice caz figurează în, legia, în legislația din Luxemburg. Am respectat întotdeauna regile, regulile și legile Uniunii Europene, am spus acest lucru și vom continua chiar și când ele evoluează. Și în 9 luni am reușit să obținem un acord comun în ceea ce privește schimbul automat al deciziilor fiscale, cred că Uniunea Europeană uh, a făcut sub președinție luxemburgheză un mare salt înainte. În ceea ce privește decizia Comisiei cu privire la subvențiile acordate Fiat, am depus uh, apel pe lângă Tribunalul uh, de Prima Instanță al Uniunii Europene pentru că nu suntem de acord cu analiza Comisiei Europene în legătură cu felul în care am aplicat aceste reguli de transfer de prețuri, pentru că de asta este vorba. Noi suntem convinși că am aplicat regulile uh, de transfer de prețuri în mod uh, foarte adecvat și considerăm că interpretarea pe care Comisia o face depășește interpretarea obișnuită a acestor legi. Deci Comisia uh, inovează în interpretarea sa. Noi nu suntem de acord cu această inovație și de aceea facem apel. Un al doilea aspect, Comisia nu a dovedit selectivitate în aplicarea regulilor noștri, pentru ca să existe reguli de stat trebuie să existe selectivitate, ceea ce înseamnă că am fi acordat un avantaj unei companii, refuzându-l în același timp uh, uh, uh, altei companii. Deci Comisia a încercat să facă această demonstrație ori, după părerea noastră, este un element foarte important pentru a uh, hotărâ că e vorba de un ajutor de stat. Deci noi uh, credem că avem argumente juridice foarte solide pentru a face un apel și bineînțeles că procedura de apel este prevăzută pentru uh, ca noi să ne putem uh, apăra poziția. În orice caz, respectăm întru totul legislația comunitară. Mulțumesc! Danuta Hubner acum. Mulțumesc, aș dori să mă refer la două aspecte. În primul rând, faptul că în decembrie guvernatorii BCE au finalizat posibilitatea de a avea o uh, deci un instrument total de recapitalizare. Ne-a luat ceva ani, am înțeles că vom avea un supliment deci că vom putea continua uh, uh, recapitalizarea indirectă în paralel cu cea directă, prin, uh, uh, prin uh, împrumuturi. Din punct de vedere juridic, situația este foarte complexă. Nu știu dacă am uh, adăugat la uh, regulamentul interguvernamental unul nou sau am inserat în vechiul acord un nou instrument. În orice caz, e o situație, un instrument foarte complicat și foarte complex în legătură cu uh, modul în care funcționează. Deci, uh, aș dori să știu cum considerați că trebuie să funcționeze acest instrument? Cum evolua, evaluați uh, funcționarea sa? Și în legătură cu o uh, viitoare reformă a Uniunii Economice și Monetare, unde uh, ar trebui să se insereze acest instrument? O a doua întrebare, în legătură cu acest fond pe care le avem, avem mai multe acorduri interguvernamentale în uh, noua arhitectură europeană. Practic, majoritatea din ele ar trebui să fie încorporate în uh, cadrul juridic al Uniunii Economice și Monetare, dar unii preferă să facem așa tot felul de uh, ajustări uh, imediate. Deci pentru uh, știu că încă sunt uh, lucrări. Aș dori să știu dacă se, la Consiliu a fost vreun proces de reflexie în legătură cu încorporarea acordului internațional. Și acum, dacă ne uităm la reformele viitoare, considerați că uh, ar trebui să mai avem acorduri interguvernamentale pentru a avea o aprofundare sau o consolidare a UM? Cum vom proceda în viitor? Uh, vom avea acorduri internaționale sau interguvernamentale sau cum vom proceda? Și de această dată mă puneți să uh, prezic viitorul. Nu e foarte ușor. Întotdeauna șansele de a greși sunt de 50%. Însă, acestea fiind spuse, mi-ați pus o întrebare în legătură cu această nouă tendință de a avea acorduri interguvernamentale. E vorba de o așa numită ultima rație, deci o, o măsură în extremă urgență. Deci când nu poți să soluționezi o problemă uh, datorită cadrului juridic în vigoare în anumite state membre. În ceea ce privește integrarea europeană, mie mi se pare că ea ne pune uh, față în față și cu niște frustrări, pentru că nu putem rezolva anumite probleme în cadrul uh, european din motive juridice sau politice. Dar această nouă găselniță de a avea convenții internaționale care se adaugă la cadrul existent, din punctul meu de vedere, e o noutate și nu cred că juriștii au evaluat pe deplin impactul sau consecințele acestui nou mecanism. Și de aceea cred că comentariul dumneavoastră este foarte înțelept. Comisia ar trebui, uh, în calitate de gardian a tratatelor, să vadă cum uh, aceste acorduri interguvernamentale interacționează cu legislația europeană. Însă, cred că e mai bine să procedăm așa decât să eșuăm Poate e o soluție pragmatică, dar în orice caz aspectele juridice trebuie să fie mm, acoperite. În uh, ceea ce privește uh, ESM, aș dori să spun că această instituție a fost foarte eficientă pe piețe. Dacă vă uitați la uh, facilitatea cu care Uh, se poate atrage uh, capital uh, la prețuri de, de, de finanțare, la prețuri foarte mici. Vă dați seama că e uh, un instrument care a fost folosit în mod foarte judicios și a adus sume foarte mari și de aceea uh, e un instrument foarte bun pentru Uniunea Europeană. Dumneavoastră nu ați fost critic, am înțeles poziția dumneavoastră, dar uh, Uh, să recunoaștem faptul că e vorba de o poveste de succes. Mulțumesc, Nina Ghilacum. Mulțumesc, domnule președinte. În 15 iulie, la comisia noastră, uh, când ne prezentați prioritățile, nu ați menționat uh, fondul cu privire la banii de pe piețe. Supravegherea era o provocare. Mă întreb dacă așa este și acum. Dacă am înțeles eu bine, la Consiliu și uh, în cadrul președinției dumneavoastră nu ați luat nici o inițiativă pentru a vă asigura că această, această propunere avansează. Propunerea Comisiei uh, face obiectul discuției de 2 ani și jumătate și, în urma lipsei de progrese, acest regulament Uh, deține uh, recordul pentru uh, cea mai lungă gestație pentru orice tip de act legislativ la Comisia ICON. Nu cred că ar trebui să ne mândrim cu acest lucru. Faptul că nu avem reglementări cu privire la fondurile piețelor de capital. Uni- uh, Statele Unite s-au asigurat că piețele lor sunt bine reglementate și noi totuși rămânem uh, cu mâinile în sân. Deci cred că este de răspunderea dumneavoastră sau era în ultimile șase luni. Experții din întreaga lume spun și ne avertizează că sectorul uh, gestionării de active ar putea să aducă bani în, în, sau ar putea să provoace o criză pe viitor. Știu că nu are de-a face cu interesele țării dumneavoastră, dar uh, are un efect negativ asupra Uniunii Europene și subminează încrederea în toate instituțiile noastre. Deci, în calitate de raportor, știți că eu aștept ca președinția olandeză să găsească atitudinea necesară, să găsească uh, voința politică necesară pentru a obține un uh, consens uh, la Consiliu și cu Parlamentul. Dar ați putea să ne prezentați uh, progrese în acest domeniu, sigur, acordându-vă uh, uh, sarcina probei. Da, într-adevăr, mulțumesc uh, pentru această concesie. Am încercat să vedem unde putem uh, găsi un uh, compromis în acest domeniu, dar nu am reușit. Ați spus chiar dumneavoastră că această directivă tărăgânează uh, de ani de zile, dar e, adevărat și directiva cu privire la valorile de referință a avut nevoie de ceva timp, ori uh, pe ea am încheiat-o cu succes. Deci nu puteți spune că n-am făcut chiar nimic. Am încercat uh, pe toate dosarele să facem progrese, inclusiv în acesta. În ceea ce privește directiva privind fondurile piețelor de capital, aș dori să subliniez că există câteva aspecte care trebuie să fie subliniate. Dacă anumite instrumente care figurează în această directivă, deci dacă le scoatem de pe piața europeană, așa cum și-ar dori unii, atunci ne asigurăm că 500 de miliarde de euro vor părăsi Uniunea Europeană uh, înspre alte destinații. Nu cred că e o măsură foarte inteligentă în momentul în care avem această inițiativă cu privire la o uniune a piețelor de capital în care ne dorim ca uh, piețele financiare să funcționeze bine în Uniunea Europeană. Avem pe de altă parte și planul Juncker în care ne propunem să atragem 300 de miliarde de euro care să fie investiți în infrastructură. E vorba de uh, un proiect recent împreună cu directiva privind fondurile piețelor de capital. Deci cred că această directivă a fost concepută uh, într-un moment în care nu aveam aceste proiecte alternative. Deci, trebuie să facem uh, diferența între cele două obiective. Sigur că mm, nu uh, v-am furnizat explicații uh, poate mm, suficiente, dar pentru mine sunt suficiente. Așa cum am spus, uh, nu am ajuns la un compromis uh, cu privire la această directivă. Uh, nu numai pentru nu, nu, deci a fost greu și pentru alții, a fost greu și pentru noi, deci uh, aș dori să urez mult succes să președinției olandeze cu această directivă. E o dezbatere pe care ar trebui să o avem la Parlament uh, în conciliere și știu că nu au existat grupuri de lucru sau discuții oficiale. Mulțumesc. Domnul Höckmark. Thank you very much, uh, Mr. Minister, and uh, thank you for coming here. I, I regret that we have... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, îmi pare rău că nu am reușit să avem o uh, discuții, o dezbatere cu privire la structura sistemului bancar. Sper că vom putea începe această dezbatere cu președinția olandeză. Dar aș dori să vă spun o întrebare. Dacă vă uitați la realizările pe care le-ați obținut, Uh, ne puteți spune care sunt verigile lipsă în ceea ce privește uh, stabilitatea sectorului bancar european? O a doua întrebare, care nu are de-a face cu prima, dar e importantă în perspectiva dezbaterilor cu privire la pactul de stabilitate. Faptul că au fost foarte multe amânări sau uh, cereri din partea statelor membre de a primi timp pentru a-și uh, îndeplini uh, misiunea. Credeți că credibilitatea a fost uh, consolidată în această perioadă? Și o a treia întrebare foarte succintă. Având în vedere problemele uh, pe care le avem pentru a impune o taxă privind uh, tranzacțiile financiare. Nu cred că vom reuși să obținem investiții prin taxarea investițiilor. Credeți că nu ar fi bine să transmiteți președinției uh, olandeze că mai bine ar fi să abandoneze acest proiect? O să încep invers. E greu să fac o evaluare calitativă sau o evaluare politică a taxei cu privire la tranzacțiile financiare. Țara mea nu e de aloc o astfel de propunere. Am ascultat cu mult, mare atenție tot ce ni s-a spus, uh, așa, în mod uh, regulat, dar mm, sunt de părere, și aici vorbește luxemburghezul din mine, eu cred că taxa privind uh, tranzacțiile financiare este o taxă negativă pentru Europa, pentru că astfel Uniunea Europeană sau piețele financiare ale Uniunii Europene vor fi mai puțin atractive decât celelalte piețe de pe lume și banii uh, se vor strecura, vor evita un astfel de uh, tip de uh, taxare. La prima, uh, la prima, prima impresie puteți uh, crede că beneficiile pentru Luxemburg vor fi uh, bune, dar aș renunța la ele pentru că până la urmă ele vor fi negative pentru Uniunea Europeană. În al doilea rând, pactul de stabilitate și de creștere economică, dacă s-a consolidat în ultimii uh, șase luni sau în ultimul an. Dacă vă uitați la cifre, veți constata că, sigur, uh, uh, încet, dar sigur, majoritatea, dacă nu chiar toate, eu aș put, cred că aș putea spune toate statele membre se îndreaptă spre atingerea obiectivelor. Poate unele încet, însă se um, îndreaptă spre atingerea uh, obiectivelor, a criteriilor, deci mai puține deficite și așa mai departe și în paralel constatăm și că economiile țărilor respective se relansează și cred că acesta este aspectul cel mai important. Celor care nu le place și sunt chiar mulți în sală și mulți, uh, multe țări cărora nu le place pactul de stabilitate și de creștere economică, chiar dacă l-au semnat și trebuie să-l respecte, dar nu le place, uh, Uh, deci, la ce asistăm acum? Țările își uh, reduc deficitele, își reduc uh, datoriile și perspectivele de creștere economică sunt mai bune decât în trecut. Ce ne spune acest lucru? E clar că dacă ai finanțe publice solide, poți avea și creștere economică și să scazi șomajul. Sigur că totul depinde de țară, poți să preziți lucrurile altfel, să spui că e nevoie de reforme structurale pe termen lung pentru ca economiile noastre să fie competitive. Mario Draghi, repet acest lucru uh, neobosit, spune că politica sa monetară, faimoasa uh, relansare, relaxare cantitativă, quantitative easing, pe care o aplică de luni încoace, nu are cum să rezolve situația singură. Politica monetară e un instrument care ne ajută pentru a uh, depăși uh, criza economică și financiară cea mai gravă de la al doilea război mondial încoace. Sigur că nu mm, trebuie să uh, mă, mă, mă pronunț în ceea ce privește politica monetară a BCE, dar eu cred că e un instrument pentru reformele structurale pe care trebuie să le facem. Și dacă nu facem aceste reforme structurale, Dacă nu ne asigurăm că economiile noastre uh, vor crește pe termen lung, atunci greșim. Noi nu ne asigurăm că economia crește pentru pact, de dragul pactului de stabilitate. Nu, e pur și simplu pentru că doar așa poți să ieși din criză. Aș dori să mai spun că uh, ce a obținut Luxemburgul e foarte elegant. Thank you. Eliza Ferreira. Mulțumesc, Eliza Ferreira. Mulțumesc foarte mult. Am un al doilea timp de vorbire pentru că lipsește un coleg. Acum aș dori să mă refer la un alt aspect, și anume introducerea de noi clarificări sau interpretări în folosirea regulii de flexibilitate în pactul de stabilitate și creștere în timpul președinției dumneavoastră. Comisia și-a prezentat propria interpretare a modului în care se poate aplica legislația, dar Consiliul a s-a exprimat în legătură cu o altă modalitate de a interpreta această flexibilitate într-un text produs în cooperare și de cei doi legiuitori, deci pe baza unui text juridic uh, Uh, al celor doi legiuitori, Parlament și Consiliu, adică pachetul celor șase măsuri și pachetul celor două măsuri. E ciudat pentru noi ca metodă să se procedeze așa și se face referire directă la limitele maxime, la interpretarea flexibilității în perioada în care încă uh, faceți parte din uh, ramura care se ocupă de aplicarea legislației. Nu voi reveni la întrebarea privind chestiunile fiscale, dar aș dori să cer mai multe detalii în legătură cu modul în care uh, se va continua discuția privind impozitarea minimă și ce facem cu raportarea pe țări raportarea individuală pe țări. Parlamentul s-a pronunțat de două ori în legătură cu sprijinirea raportării individuale pe țări. Și vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră precedent, dar atunci când spuneți că Consiliul a fost de acord în mod public și foarte formal cu anumite lucruri și apoi că voința politică se schimbă, acest lucru pune probleme grave când vine vorba de modul în care putem conta pe o instituție cum este Consiliul. Deci vă rog să transmiteți îngrijorările noastre Consiliului. Mulțumesc. Mulțumesc, Eliza. Bineînțeles că voi transmite preocupările dumneavoastră restului Consiliului. Preocupări în legătură cu multe aspecte. Ați insistat uh, acum asupra unor aspecte legate de limitarea criteriilor aplicării flexibilității, pe raportarea individuală pe țări și trebuie să vă spun că mă, miră, mă mirat și mă miră în continuare modul în care vorbiți despre directiva privind schimbul automat de informații privind deciziile fiscale. Nu mă așteptam să fiu criticat atât de mult în legătură cu acest text, care pentru mine este revoluționar, este un element pozitiv. Deci, iau notă, bineînțeles, de atitudinea și observațiile dumneavoastră și, bineînțeles, voi transmite aceste lucruri colegilor mei din Consiliu. În legătură cu raportarea individuală pe țări, bineînțeles, am avut discuții în mes, la mesele rotunde pe care le-am organizat pe această temă și cred că Comisia va propune destul de rapid un text, știind că avem și un text al G20 și al OCDE privind raportarea individuală pe țări. Deci trebuie să vedem cum uh, punctele de vedere ale Uniunii Europene și ale uh, OCDE vor reuși să se um, uh, pună de acord, să, se, um, să intre în armonie. Mă bucur că Comisia va acționa rapid și va face o rapidă propunere de text. Mă voi opri aici, voi spune doar că voi, voi repeta doar că voi transmite mesajele dumneavoastră Consiliului. Pablo Salba. Mulțumesc, Pablo Salba. Președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc. Domnule ministru, Aș dori să încep scoțând în evidență efortul depus în aceste luni atât de complicate, de altfel, în ceea ce privește obligațiunile. În luna decembrie, Consiliul a adoptat acordul la care s-a ajuns și la Comisie referitor la consolidarea pieței europene ca pas esențial în progresul înspre o uniune a pieței de capital. Dumneavoastră ați spus că trebuie să ieșim din uh, blocaj și trebuie să înaintăm cât se poate de repede. Sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să înaintăm cât se poate de repede în ceea ce privește acest proiect măreț, uh, piața unică de capital care cu siguranță va contribui la generarea de noi locuri de muncă. În ceea ce privește pachetele referitoare la modificarea cerințelor privind capitalul băncilor, aș dori să știu care sunt punctele esențiale și care, după părerea dumneavoastră, ar trebui să fie acele aspecte pe care noi ar trebui să le luăm în calcul în activitatea noastră în următoarele luni. Vă mulțumesc! Well, the I think your, your, all, your questions all relay uh, Toate întrebările dumneavoastră sunt legate de Uniunea Piețelor de Capital și ce urmează. Ce um, se, se prevede uh, pentru Uniunea Piețelor de Capital. Cred că este o alegere binevenită a Comisiei să aleagă, să legifereze prin două directive mai întâi. Cea privind securiz- se securitizarea și directiva prospectului. Ambele ne vor permite să atragem mai multe capitaluri în Uniunea Europeană și vor permite ameliorarea fluxului de capital în Uniune. În consecință, considerăm și sperăm că capitalurile vor fi, vor exista mai multe capitaluri la dispoziția întreprinderilor, mai ales ale IMM-urilor, și acesta cred că este principalul obiectiv al Uniunii Piețelor de Capital, așa cum uh, a prevăzut Comisia să o realizeze. Și această abordare pas cu pas mi se pare cea mai bună. Așa cum am spus în prezentarea mea introductivă, ne-am asigurat că în 9 săptămâni reușim să ajungem la un acord politic privind securitizarea. Colegii olandezi care au preluat președinția au spus că și ei vor face eforturi foarte mari ca să se avanseze rapid și privind directiva prospectului și dacă reușim, vom consolida piețele financiare și atractivitatea Uniunii Europene. Ați spus uh, întrebări în legătură cu um, proporțiile de capital, eu cred că trebuie să așteptăm să vedem ce se va întâmpla anul acesta în ceea ce privește împrumuturile neperformante în Uniunea Europeană, pe de o parte și pe de altă parte să vedem cum va funcționa Uniunea Bancară. Suntem încă la început și cred că trebuie să fim foarte precauți și să nu ne grăbim să nu acționăm prea rapid, pripit. Dacă cifrele privind creșterea, previziunile pe care le avem pentru anul acesta se realizează, sunt optimist că, pe termen scurt, nu vom avea timp de măsuri suplimentare. Bineînțeles, este doar o declarație generală și rămâne de văzut ce se va întâmpla în fiecare stat membru Vom analiza toate aceste lucruri, dar cred că avem deocamdată la dispoziție instrumentele de care avem nevoie. Mulțumesc și ultima vorbitoare este doamna Pervanș Beres. Mulțumesc, domnule președinte. La mulți ani tuturor. Domnule președinte, fost președinte ale cofinului răspunsul dumneavoastră la adresat domnului Damasi și domnului Zalba, ați vorbit despre securitizare. Ați spus că e un lucru bun că în cadrul Uniunii Piețelor de Capitaluri, Comisia a dat prioritate acestor două texte care erau cu siguranță nu doar cele mai ușoare, dar și cele mai interesante pentru piețe. Adică condițiile securitizării și simplificarea prospectului sau prospectelor. Dar cred că trebuie să ne dăm seama că atunci când într-un proiect atât de important cum este crearea Uniune a piețelor de capitaluri, alegem și privilegiem până la urmă părțile cele mai simple și care interesează cel mai mult piețele, greșim. În ceea ce privește securitizarea, eu am impresia că se confirmă faptul că în spatele Uniunii Piețelor de Capital există convingerea că oferind mai multă atractivitate pentru piețelor, actorilor de pe piață, vom reuși sau va fi suficient acest lucru să relanseze investițiile private. Dar um, dobânzile sunt încă foarte, foarte scăzute, exagerat de scăzute și în afara Uniunii Europene toată lumea în um, organismele mari de analiză economică, cum ar fi femeiul și mai departe, se spune că e nevoie de, o, de un sprijin public pentru a relansa investițiile. Deci, doresc să vă spun că mă mir de faptul că aveți impresia că Parlamentul European uh, pierde vremea în ceea ce privește securitizarea, <laughs> pentru că, sincer, nu e corect, având în vedere modul în care Consiliul a pierdut vremea în atât de multe dosare. Colega mea a vorbit despre fondurile piețelor de capital, putem aminti aminti uh, programul de garantare a uh, depozitelor, Cred că o astfel de acuză este, nu, e, nu, nu este cea mai, uh, uh, cea, mai, cea mai justificată. Și, pe de altă parte, cred că mergeți în direcția de greșită pentru că nu se va asigura obiectivul dorit și anume relansarea investițiilor private. Și cealaltă întrebarea mea depășește președinția luxemburgheză. Nu credeți că există o legătură absolută între consolidarea Uniunii Bancare, uh, Uniunea Piețelor de Capitaluri și chestiunile fiscale, unii spun, haideți să facem Uniunea Piețelor de Capital și apoi vedem dacă avem nevoie de ceva la nivel fiscal. Dar eu sunt convinsă că dacă doriți că Uniunea Piețelor de Capital să funcționeze, veți avea nevoie și de capacitatea fiscală. Merci pour, pour les bons vœux. Mulțumesc pentru urări. Mai întâi, nu doresc să acuz Parlamentul European că a pierdut vremea în ceea ce privește directiva securitizării. Doresc doar să spun că noi, ca președinție, am încercat să acționăm în mod rapid și eficient. Nu am spus nimic altceva. Cred că securitizarea și directiva prospectului sunt elemente care vor permite pieței să funcționeze în mod mai eficace să fie mai disponibilă și astfel se va facilita accesul întreprinderilor la finanțări și mai ales a IMM-urilor. Nu există suficiente proiecte de investiții în Europa. Așa e. Și e, la, e adevărat și faptul că acest lucru nu se datorează doar lipsei de lichidități, pentru că lichidități pe piață există. Și revin la ceea ce spuneam domnului Hockmart. Lipsește însă încrederea unei părți a întreprinzătorilor noștri pentru a investi în viitor, a investi în proiecte. De ce nu o fac? În parte nu o făceau pentru că nu existau perspective de creștere în Europa. Au încercat să investească în altă parte. Eu cred că acest fenomen e în schimbare. Faptul că Europa și Statele Unite redevin un motor al creșterii va va face în așa fel încât întreprinderile să aibă mai multă încredere în potențialul proiectelor lor și un întreprinzător nu investește pentru că de vânzările sunt mici, nu investește pentru că sunt multe lichidități pe piață, investește pentru că există perspective de a obține profituri. Și cred că Uniunea piețelor de capital este unul dintre, una dintre, dintre soluții. Uh, cealaltă este reformele structurale pentru a ne asigura că suntem competitivi, reușim să uh, câștigăm piețe în afara Uniunii și doar astfel companiile noastre vor avea succes. Vă mulțumesc foarte mult! A fost un schimb de opinii foarte util, o dezbatere intensă, de calitate. Îți mulțumesc, sper, pentru prezență, pentru cooperare pentru ceea ce am reușit în anumite dosare. Bineînțeles, regretăm că nu am putut avansa în altele, cum ar fi Fondul Piețelor de Capital și sperăm că următoarea președinție va acționa concret. Avem divergențe în legătură cu părerea noastră și decizia Consiliului în legătură cu deciziile fiscale dar recunoaștem faptul că era important să se ajungă la un acord în Consiliu și, așa cum am spus, în general consider că cooperarea noastră a fost excelentă. Mulțumesc foarte mult. Pot să mai spun un lucru? Mulțumesc, Roberto. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere, dar și pentru Uh, modul în care am colaborat cu mulți dintre dumneavoastră în ultimele 6-7 luni. Uh, mi-a făcut multă plăcere, doresc să, doresc să păstrăm legătura. Dacă veniți la Luxemburg și doriți să mai aveți o dezbatere cu mine, uh, vă rog să veniți, vă voi primi cu plăcere. Mulțumim! Grazie, Roberto. So let's move uh, to point four of the Haideți să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Dați-mi voie să-i urez bun venit domnului Hoverforst și domnului Prada. Primul este președintele Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate respectiv uh, președintele al uh, Consiliului Guvernatorilor. După cum știți, uh, IASB este o entitate privată care se ocupă de standardele internaționale de contabilitate. Este pentru prima dată când Domnul uh, Hans Hugerforst ne onorează cu prezența, uh, reprezintă guvernul olandez. Cred că e un, motiv, un moment foarte bun să avem un schimb de vederi. Sperăm să avem o dezbatere interesantă uh, cu privire la IFRS 9, un subiect foarte important pentru activitatea noastră. Știu că vă veți referi și la alte uh, Uh, chestiuni interesante, de exemplu, interacționările, interacțiunea dintre IFRS și asigurări, în domeniul asigurărilor. Deci mulțumesc încă o dată pentru prezență, vă dau cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, Michel Prada și cu mine vă suntem recunoscători pentru invitația pe care ne-ați adresat-o Uh, de a ne întâlni la începutul anului 2016. Anul 2016 va fi un an foarte important uh, în domeniul uh, contabilității și cred că această, acest schimb de opinii sosește la momentul potrivit. În introducere o să mă axez pe, în primul rând, pe IFRS 9, standardul ISES, pe asigurări și cadrul conceptual. Și Michel Prada în calitate de membru, eh, sau de eh, membru al Consiliului Guvernatorilor de la fundația noastră, vă va răspunde la întrebări în legătură cu funcționarea, cu guvernanța noastră. În ce privește IFRS 9, introducerea eh, acestui, acestei norme pentru pierderea de credite este foarte importantă. Cred că pentru cetățenii din Europa și din întreaga lume, de altfel, e vorba de o mare înfăptuire, pentru că vom avea o recunoaștere uh, a pierderilor inevitabile, o recunoaștere mai timpurie, ceea ce înseamnă că uh, băncile nu vor mai putea să ascundă uh, uh, împrumuturile de pe bilanțurile lor. De asemenea, băncile nu vor mai putea declara pierderi foarte mari atunci când ele nu vor fi uh, intervenit. Deci, băncile nu vor mai acorda credite pe termen lung și vrem să evităm acest lucru. IFRS 2009 a fost uh, estimat ca o contribuție la stabilitatea um, economică și în acest sens credem că uh, facem sau răspundem uh, cerințelor G20 și din punctul meu de vedere este și are un, o influență pozitivă asupra protecției investitorilor. Cred că această normă va avea o contribuție importantă și la creșterea economică. De ce? Pentru că băncile vor trebui să uh, elimine uh, creditele acordate companiilor fantome mult mai repede. Deci băncile vor acorda um, uh, împrumuturi sau credite companiilor viabile care au un viitor și de aceea credem că această normă uh, e în concordanță cu cererea europeană de a avea un sistem financiar mai solid și mai rezilient. În legătură cu norma LISA pe care o vom publica poi mine. În prezent, companiile uh, listate la burtă din lume au o, o valoare de 3 miliarde de euro, mai ales în domeniul uh, aeronauticii, a comerțului cu amănuntului și a a uh, construcției de vapoare. 85% din aceste împrumuturi în uh, leasing sunt operaționale și de cele nu sunt înregistrate pe bilanțul băncilor, ele nu figurează. Și deci considerăm că acest sistem de contabilitate uh, actual, deci de astăzi, nu reflectă uh, realitatea economică. Aceste leasinguri operaționale creează datorii, chiar dacă nu apar pe bilanțurile băncilor. Și multe lanțuri în timpul crizei economice au ajuns la faliment pentru că nu au reușit să se adapteze la noua realitate economică datorită uh, acestor împrumuturi de tip leasing au fost astfel de angajamente pe termen foarte lung și totuși uh, aceste companii au, aveau bilanțuri curate. Aceste datorii erau cam de 66 de ori mai mari decât uh, datoria raportată în uh, declarația financiară. Mai mult, uh, contabilitatea actuală în ceea ce privește leasingul uh, face imposibilă tragerea răspundere. De exemplu, Amarus, o companie care operează în domeniul transportului uh, aerian. Ia astfel de împrumuturi ea are datorii mai mari decât Lufthansa, dar obligațiile financiare ar trebui să fie aceleași și nu există un, o condiție egală între aceste două companii. Această problemă va fi uh, rezolvată cu această normă leasing. Uh, toate împrumuturile de tip leasing vor fi recunoscute ca uh, datorii și sperăm că și rezultatele pe plan economic ce vor fi în consecință cam jumătate din companiile înregistrate la bursă vor fi afectate și știm că nu va fi o normă care va fi primită cu entuziasm de toată lumea. Uh, normele de contabilitate uh, pot avea consecințe uh, secundare dar noi am încercat să analizăm toate aceste riscuri posibile și împreună cu um, uh, norma respectivă vom da publicității o analiză de impact a acestei noi uh, norme. Concluzia noastră este că riscurile și costurile acestei noi uh, norme sunt uh, acceptabile. În primul rând, noua normă IFRS 16 nu va uh, periclita situația acestei industrii. Um, um, um, deci împrumuturile acordate în regim de leasing vor fi, uh, vor fi în continuare o sursă de finanțare și vor fi puse la dispoziția companiilor care nu doresc să-și asume riscul uh, proprietății de pline acestor active. Deci, uh, beneficiile reale pe plan economic nu se vor schimba dacă va fi introdusă această normă contabilă. Nu negăm că vor, fi, uh, vor apărea uh, costuri legate de sistem în sistemele de uh, operaționale pentru a pune în aplicare această normă. Dar am încercat să ne asigurăm că aceste costuri rămân la nivel minim. De exemplu, nu cerem companiilor să recunoască datorii și active și pasive pentru, pe termen foarte scurt, de exemplu, sau pentru birotică, de exemplu. Credem că această derogare e mai ales în avantajul micilor companii. Sperăm ca beneficiile acestei uh, noi norme uh, să depășească costurile. Faptul că uh, va fi o vizibilitate mai mare, investitorii vor avea o mai, mai mare claritate când își vor face deciziile economice. Deci, IFRS 16 uh, va îmbunătăți alocarea de capital, ceea ce va fi în interesul creșterii economice. Apoi câteva cuvinte în legătură cu asigurările. S-a vorbit despre solvabilitate 2 în Parlamentul dumneavoastră și știți cât de importantă este această industrie a asigurărilor. Sperăm să punem capăt de liberărilor noastre repede și să publicăm uh, o nouă normă de asigurare în timpul anului curent. Importanța acestei uh, norme nu trebuie să fie subminată. Uh, Asigurările reprezintă un domeniu economic foarte important și are uh, sau comportă riscuri sistemice foarte mari. Aceste riscuri sunt amplificate și în situația actuală a unor uh, rate a dobânzilor foarte mici, uh, constant mici în Japonia, unde um, dobânzile au fost mici și mai înainte, multe companii în domeniul asigurărilor au ajuns la faliment. Nu există o normă uh, mondială, există foarte multe astfel de norme în întreaga lume și unele norme uh, furnizează chiar informații eronate. De exemplu, și în Europa, uh, cheltuielile pentru mobile sunt trecute la cheltuieli istorice. Deci ele sunt raportate numai cu 10 ani în urmă, atunci când dobânzile erau de 6-7%, dar se folosesc aceste rate dobânzi pentru a uh, Uh, și nu rata actuală care este foarte scăzută și deci uh, uh, investitorii primesc informații care îi induc în eroare mm, în situații în care deci rata dobânzii este zero sau chiar negativă. Noua normă se va baza pe uh, măsurători actuale și uh, majoritatea actorilor economici uh, spun că se va reflecta și mai bine situația economică. Um, industria asigurărilor este atât de complexă încât um, redactarea acestei norme ne-a luat foarte mult și din uh, experiența dumneavoastră știți că odată ce ai soluționat o problemă într-o industrie, apare imediat o altă problemă. În, în consecință, e clar că această uh, normă va intra în vigoare după IFRS 9, și având în vedere că ambele norme sunt foarte importante pentru industrie și pentru că sunt uh, strâns legate între ele, înțelegem că e o problemă pentru industrie. Deci, am încercat să venim cu o soluție la această problemă care uh, include amânarea Uh, normei IFRS 9 pentru companii uh, de asigurări și companii care combină activitățile de asigurare cu, uh, asigur, cu, cu activitățile bancare. Deci avem o, o abordare așa numită abordare de amânare. Vom evalua feedback-ul pe care îl vom primi în primăvară și sperăm să ne finalizăm decizia înainte de vacanța de vară, astfel încât Europa să aibă suficient timp pentru a examina uh, această normă. Și, în fine, câteva com- uh, comentarii foarte succinte în legătură cu cadrul conceptual. În 2016 vom publica o nouă versiune a cadrului conceptual, care, după cum știți, e la baza principiilor care se află la temelia principiilor noastre în domeniul contabilității uh, normelor. Uh, există foarte multe aspecte din cadrul 2 și care sunt foarte importante pentru factorii um, europeni. Prudența, de exemplu. Uh, s-a discutat foarte mult despre prudență în Parlament. Se pare că acest uh, termen, prudență, va fi reintrodus în cadrul nostru conceptual. Considerăm că era necesar, mai ales în situații de incertitudine și credem că este un, un principiu foarte important care ar trebui să Uh, descurajeze uh, declarații exagerate ale profiturilor și declarații mult prea mici ale pierderilor. Vom acorda un rol și mai important conceptului de uh, proprietate. Noi încercăm să ne asigurăm doar că participanții pe piață să poată evalua cât mai bine fluxurile financiare viitoare. Bineînțeles că raportarea financiară îi poate ajuta pentru a uh, evalua cât mai bine proprietatea companiilor. Credem că acest stewardship e un concept foarte important în uh, Uh, declarația noastră, pentru că astfel uh, uh, patronii să poată fi trag, trași mai bine la răspundere și e un concept foarte important în cadrul nostru conceptual. Domnule președinte, mi-am încheiat intervenția și cu nerăbdare aștept și eventuale întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări. Urmează domnul Stolojan. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Îi urez bun venit domnului Prada. Salut prezența dumnealui, președintele Fundației IFRS și domnul Hofer a fost um, președintele ICB. Vă mulțumesc um, că vă aflați astăzi aici. Am două întrebări. În uh, primul rând, o întrebare pentru domnul Hoherworst. Uh, la ce anume doriți să faceți pentru a spori capacitatea IASB pentru a face studii de impact pentru orice tip de IFRS. Fie că e vorba de un tip uh, existent sau pentru, fie că e vorba de un tip nou. Ne interesează în mod deosebit impactul uh, în ceea ce privește stabilitatea financiară și uh, dezvoltarea economică. Știți foarte bine, raportul Maestat a făcut o recomandare Comisiei Europene și anume aceea de a lua în calcul aceste, să le spunem, noi criterii de sprijinire a standardelor IFRS în Uniunea Europeană. A doua întrebare s-a adresată domnului Padra. Conform Constituției, dumneavoastră vă aflați uh, în, uh, într-un proces de revizuire în cadrul Fundației FRS și doresc să vă întreb care sunt modificările pe care le veți realiza având în vedere această revizuire a sistemului de guvernanță IFRS. Vă mulțumesc foarte mult! Um, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Stolojan, pentru această întrebare importantă. Nu știu dacă e întâmplător sau nu, dar uh, în comentariile mele introductive am punctat o parte din uh, acești termeni care sunt importanți pentru dumneavoastră. Am vorbit de IFRS 9 și de stabilitatea financiară. Am vorbit și despre așteptările mele referitoare la standardele privind creșterea economică. Nu cred că vom ajunge vreodată în situația în care să putem măcar începe să calculăm impactul economic al standardelor de contabilitate, dar cred că putem uh, influența uh, dacă un standard de contabilitate va duce la creștere economică sau nu. Iată ce vom lua în calcul în studiile noastre de impact. Am acordat mai multe resurse studiilor de impact. Când uh, publicăm peste două zile standardele ISA, veți putea vedea că lucrurile s-au schimbat în trecut. Uh, un studiu de impact uh, era introdus la concluzii. Acum, studiul de impact a devenit un raport de sine stătător care poate fi uh, citit individual. Raportul are mai mult de 100 de pagini și, bineînțeles, un număr atât de mare de pagini nu garantează calitatea, dar vă asigur că am analizat toate problemele importante, am analizat care sunt uh, consecințele economice ale contextului actual și v-am uh, oferit deja câteva exemple. De pildă, la ora actuală ne confruntăm cu o lipsă a transparenței, există multe uh, aspecte ascunse care nu sunt comunicate investitorilor. Nu există, de pildă, un cadru uh, de condiții uniforme pentru companiile aeriene care uh, își uh, dețin avioanele mai degrabă decât de a le lua în leasing. Sunt îmbunătățiri considerabile și cred că putem fi de acord că duce la o mai bună alocare a capitalului și că de asemenea, va duce la creștere economică. Prin urmare, e vorba pur și simplu uh, de a acorda mai multă atenție și mai multe resurse pentru a face studiul de impact mai vizibil. Mulțumesc, urmează Pervanș Beres. Uh, oh, sorry. Yes. It's all right, Mr. President. Domnul Prada. E în regulă, domnule președinte, nicio problemă. După cum știți, am lansat această revizuire în luna iulie anului trecut și deocamdată nu sunt în măsură să vă prezint rezultatul acestei consultări. Consultare, bineînțeles, foarte importantă pentru noi. Deocamdată am primit 95 răspunsuri la o serie de întrebări pe care eh, le cunoașteți deja. Aceste întrebări vizează în principiu trei categorii. Prima categorie se referă la potențiala extindere a activităților noastre. Ne concentrăm deocamdată asupra domeniului actual de aplicare și anume companii și companiile listate la bursă. A doua categorie de întrebări se referea la uh, posibilitatea de a ne implica mai mult în chestiunile legate de punerea în aplicare a standardelor la nivel global și al treilea set de întrebări se referă la guvernanța organizației, la funcționarea acesteia. De pildă, una din uh, uh țintele întrebărilor se referea la finanțarea organizației. În ceea ce privește acest ultim set de întrebări, trebuia să ținem cont de mai multe aspecte. De pildă de structura pe trei etaje, așa cum o numim noi, dacă aceasta este una corespunzătoare sau poate fi îmbunătățită se pare că o mare parte a respondenților este în favoarea acestei structuri pe trei nivele, Însă există întrebări referitor la funcționare și la rolul Comisiei de Monitorizare. Pentru noi, ca entitate monitorizată, nu e ușor să vorbim despre cum funcționează Comisia de Monitorizare, dar uh, va trebui în viitor să ne ocupăm și de acest aspect. În ceea ce privește organizarea în sine, organizația în sine, principala întrebare a fost următoarea cum uh, gestionăm numărul membrilor, atât uh, în comitetul executiv cât uh, um, și în comitetul de supraveghere, cum gestionăm personalul atât în ceea ce privește pregătirea tehnică a acestuia și originea geografică. Iar acest lucru se reflectă în evoluția Uh, standardelor IFRS în lume, în general, uh, standarde care s-au bucurat de mult succes în ultimii 50 de ani. În ziua de astăzi, 115 țări au uh, adoptat standardele internaționale de raportare financiară. Prin urmare, domeniul de aplicare a acestora s-a extins și echilibrul inițial ar putea fi recalculat. Iată de ce uh, trebuie să ținem cont atât din punct de vedere uh, numeric, în ceea ce privește numărul membrilor, cât și în ceea ce privește echilibrul geografic. Din urmă cu câțiva ani am creat așa numitul ASAF, un forum cu caracter consultativ care colaborează îndeaproape astăzi cu IASB, Acolo se poartă discuțiile de natură tehnică în, între Comitetul de Conducere și organismele responsabile de punerea în aplicare a standardelor la nivel mondial. Iată așadar principalele, principalele aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul. Bineînțeles, problema finanțării este una fundamentală, știți care este poziția noastră și care este politica pe care încercăm să o punem în aplicare. Este însă în continuare o chestiune dificilă. Nu putem impune un sistem de finanțare comunității globale. Trebuie să găsim, prin urmare, o cale diplomatică pentru a ajunge la uh, soluția cea mai bună și să facem ca această soluție să fie acceptată de toată lumea. Comisia de Administrație se va întâlni la Londra luna viitoare și vom uh, analiza prima, primul set de răspunsuri pe care l-am primit la întrebările noastre. Sperăm că la următoarea întâlnire să ajungem la o concluzie, întâlnire care va avea loc în mai s-ar putea să avem nevoie de ceva mai mult timp pentru a finaliza o parte din aceste probleme ceva mai complicate. Mulțumesc. Trebuie să vă rog să încercați să vă încadrați în 5 minute împreună în răspunsurile dumneavoastră, pentru că, în caz contrar, nu mai avem timp. Urmează Pervanș Perez. Mm, Mulțumesc. Mai întâi, în legătură cu IFRS 9, ați vorbit despre acesta, ați spus că uh, sunteți pe care de a vedea dacă există o soluție. Mă întreb dacă este o revendicare pentru a, a oferi mai mult confort a, uh, a, companiilor de asigurare sau credeți că depinde de punerea în aplicare a IFRS 4? Deci credeți că soluția adusă cu IFRS 9 pentru a răspunde preocupărilor actorilor de pe piață, în ce măsură sau de ce nu uh, răspunde problemelor companiilor de asigurări și aveți contacte cu Comisia Europeană pentru uh, a găsi soluții pentru a răspunde acestor solicitări ale companiilor de asigurări, având în vedere că le considerați justificate, așa cum păreți să spuneți? Domnule Prat, ați spus că se pun probleme în legătură cu funcționarea bordului de monitorizare. Ehm, Parlamentul a avut deja semne de întrebare în legătură cu modul în care a început să funcționeze acesta. Mă întreb dacă există loc pentru a face mai multă legătură mm, dintre guvernanța uh, Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate și alte organisme internaționale publice, FMI și alte structuri. Um, și o ultimă întrebare, unuia dintre dumneavoastră. Sunteți amândoi europeni, dar lucrați la o structură internațională. Europa este omniprezentă în aplicarea acestor standarde, dar este îngrijorată și acest lucru s-a constatat în raportul Meistat, deci este îngrijorată în legătură cu condițiile în care aceste standarde au un impact asupra funcționării proprii sale economii. Um, considerați aceste preocupări ca fiind legitime și cum credeți că trebuie să organizeze europenii pentru um, a le face mai bine auzite. Let me uh, first answer your uh, first question. Voi începe prin a răspunde la prima întrebare a dumneavoastră în legătură cu companiile de asigurări. Nu e vorba doar de a ajuta companiile de asigurări. Uh, Considerăm că există o problemă. În asigurări trebuie să facă legătura dintre active și pasive. Activele sunt guvernate de IFRS 9 și asigurările vor fi, uh, sau textul de asigurările va fi modificat mai târziu. Deci există o incertitudine în rândul companiilor de asigurări. Acest lucru nu înseamnă că dorim să mergem până la capăt, adică multe companii de asigurări, de exemplu, ar dori să creăm și o posibilitate de amânare pentru conglomerate. Astfel, partea bancară a conglomeratului ar folosi ca bază IFRS 9 și partea legată de asigurări ar folosi IFRS 39. Noi considerăm că ar fi complicat pentru cei care examinează declarațiile financiare acest lucru, de aceea am găsit o altă soluție pentru conglomerate și anume ca acestea să poată să facă o ajustare clar vizibilă în contabilitate, să folosească IFRS 9, dar ar adapta o parte din declarații cele privind veniturile ca și cum uh, IFRS 39 ar fi încă în aplicare. Considerăm că această soluție este mult mai logică, dar și mai transparentă pentru investitori. În legătură cu uh, Consiliul de Monitorizare, acesta este cu siguranță foarte important pentru noi. Este organizația care conferă legitimitate și responsabilitate, răspundere. Insist asupra faptului că uh, Comitetul de Monitorizare este compus din autorități publice responsabile pentru reglementarea și supravegherea piețelor este format din organisme de reglementare din domeniul titlurilor, participă Comisia, IOSCO, care este Uh, organizația Națională de Reglementatorilor de Valori Mobiliare. Deci sunt convins că este organizația cea mai relevantă din punctul de vedere al organizației pentru cei din care fac reglementare în domeniul titlurilor și pentru reglementarea piețelor. Ei asigură calitatea informențelor oferite pe piețe. Deci din punct de vedere funcțional nu există dificultăți. Acum, din punctul de vedere al funcționării Comitetului de Monitorizare. Uh, bineînțeles, nu e ușor pentru mine să vorbesc despre acesta. Am impresia că Consiliul de Monitorizare a abordat corect un aspect foarte important și anume relevanța procesului prin care numim persoanele. Deci procesul de aprobare de Consiliul de Monitorizare este impecabil și acesta își face treaba. Frustrările din partea actorilor apar atunci când vine vorba rolul Consiliului de Monitorizare în alte domenii. Știm că această problemă este legată de uh, situația internațională, care nu e ușoară deloc, și problema majoră este poziția Statelor Unite. Nu vorbim despre asta direct, dar aceasta e problema, problema majoră. Nu o putem rezolva și am dori că, că Comitetul de Monitorizare să o rezolve. Eu, având în vedere că am activat și în IOSCO și în uh, Cezar înainte, aș dori foarte mult să se aplice o regulă a consensului în acest organism pe viitor și aș dori de asemenea ca această organizație să fie extinsă la principalii participanți cu care avem uh, relații ceea ce privește Europa, pot să vă spun că cei doi președinții organizațiilor sunt adevărați europeni, pot să vă spun acest lucru. Deci Europa nu, cre- nu trebuie să considere că nu ținem cont de evoluțiile din Uniunea Europeană. Ne bucură faptul că rapoartele uh, privind experiența IFRS în ultimii ani au fost foarte pozitive. Știm uh, ce dezbatere au loc pe aici pe acolo, dar nu avem dubii că acesta a fost o contribuție majoră la unificarea pieței europene în interesul economiei noastre. Patrick Spansdor. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da. Ähm, wirksame Rechnungs Mulțumesc, domnule președinte. Standardele de contabilitate sunt esențiale pentru economia noastră capitalistă, mai ales având în vedere criza din 2008. Standardele de contabilitate neadecvate au fost uh, responsabile pentru criză, mai ales uh, patrimoniul uh, nelichid, care nu are o valoare de preț pe piață, nu are o valoare de piață, este extrem de greu de cuantificat. Iată de ce uh, este foarte important ca IASB să îmbunătățească studiile de impact. Și întrebarea mea, de ce studiile de impact și valoarea acestora a fost recunoscută atât de târziu? Și în al doilea rând, investitorii și solicitările lor specifice vor fi luate în calcul în uh, crearea standardelor. În acest context, având în vedere problemele care survin în urma diferitelor termene de intrare în vigoare a IFRS 9 și a IFRS 4 revizuit, um, care vor fi consecințele asupra uh, contractelor de asigurare. IFRS 9 ar putea să creeze o uh, volatilitate suplimentară și să genereze pierderi suplimentare în momentul intrării în vigoare. Ați uh, venit cu două propuneri și termenele uh, pentru aviz sunt încă uh, în curs. Iată de ce. Cred că puteți să ne dați deja indicații referitoare la direcția în care merge, în direcția în care merg răspunsurile pe care le-ați primit și în ansamblu dacă nu am putea rezolva problemele, dacă uh, le-am dat companiilor mai multă flexibilitate în ceea ce privește aplicarea standardelor. thank you for your question to... mulțumesc pentru întrebare. Reacționez imediat la ultimul element și anume flexibilitatea în aplicarea standardelor nu cred că e cea mai bună idee. Mai ales că ați făcut referire la criza, criza financiară, mai ales că se fac, uh, când se fac multe presiuni asupra companiilor, ale lăsa prea multă marjă de manevră nu cred că e cea mai bună idee. Pe de altă parte, standardele noastre se bazează pe principii. Deci, încercăm să nu avem reguli prea stricte. În ceea ce privește valorile de impact, eu cred că Uniunea Europeană poate să uh, trebuie să fim recunoscători Uniunii Europene pentru că în trecut, atunci când stabileam standarde, o făceam din motive economice bune, dar nu uh, pierdeam prea multă vreme cercetând problemele reale și ne-am schimbat perspectiva și din cauza um, reacției, reacțiilor Uniunii Europene, inclusiv ale Parlamentului European. Acum facem mult mai multe cercetări exante și evaluări de impact. Va fi interesant să vedeți cum uh, comparația cu standardele americane de leasing uh, care vor fi disponibile în februarie. Cred că ei încă fac evaluările de impact um, în mod învechit, aș spune, sau tradițional Așa cum mi-am explicat domnului Stolojan, noi am făcut o evaluare separată de impact și sper că veți considera că este o ameliorare majoră față de practica de până acum. Acum, în ceea ce privește asigurările, dacă facem oare suficient, uh, și care sunt primele reacții. Primele reacții ale, primele orga ale organismelor de uh, asigurări este că nu facem suficient. Doresc mai multă flexibilitate și noi ezităm să oferim mai multă flexibilitate și aș dori să vă încurajez să studiați situația, să faceți propria opinie. Considerăm că dacă oferim conglomeratelor posibilitatea de a aplica două standarde diferite în aceeași companie, cred că exagerăm cu flexibilitatea. Thank you. Uh, Cora, you are right. Mulțumesc, Cora. Or uh, eh, voorzitter. Uh, voorzitter, ik heb in het kader van het Nederlands... Mulțumesc, domnule președinte. În contextul președinției olandeze, voi vorbi și eu limba mea maternă. Sper că domnul Prada va fi înțelegător. Mă bucur foarte mult că vă aflați astăzi printre noi. Îmi pare rău că am venit în întârziere, îmi pare rău că nu am putut asculta toate observațiile dumneavoastră, dar a trebuit să mă întâlnesc cu domnul Camp înainte. Și de altfel, uh, m-a rugat să vă transmit salutările sale. La Washington ați vorbit despre evoluția celor trei economii din Asia, China, Japonia și o a treia țară și dorința acestora de um, a adera la organizația internațională. Doresc să vă întreb cum au descurs, decurs lucrurile exact. Apoi, um, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate um, pregătește noi uh, standarde pentru leasing. Ce se va întâmpla în viitor? în legătură cu numărul contractelor de leasing. Ar putea apărea incertitudini. Puteți să ne spuneți mai multe în legătură cu modul în care va evolua procesul? Vă răspund și eu în olandeză. N-am niciodată ocazia să vorbesc olandeză. Nu, voi continua în engleză. E interesant ce se întâmplă. După cum știți, standardele americane se Eh, standardele noastre se aplică în eh, mare parte al Europei, a, în, în Europa, în mare parte a Africii, a, Africii, a Asiei și eh, în Americi, în afară de partea dintre Canada și Mexic. Companiile pot adopta standardele noastre în mod voluntar. Uh, companiile din țările care nu aplică obligatoriu aceste standarde uh, pot să o facă. Erau patru uh, companii când am, am, am intrat eu în funcție, acum sunt peste 100. În India se aplică standarde foarte similare a standardelor noastre, cu foarte mici excepții. Bineînțeles, ar fi mai bine ca acestea să nu existe, dar totuși s-a făcut un mare pas înainte în aplicarea standardelor noastre. China are proprie, propriile sale standarde care sunt bazate pe ale noastre, chiar dacă nu sunt foarte, foarte asemănătoare și am avut o reuniune cu autoritățile chineze de curând și și-au uh, Um, confirmat angajamentul de a adopta standardele noastre complet și acum am, avem un grup de lucru pentru a identifica oportunități pentru ca um, compani, companiile chineze cu activitatea internațională să începe să, a, a, să adopte standardele noastre cât de repede. Deci, lumea, întreaga lume folosește standardele noastre, cu excepția Statelor Unite, unde standardele noastre pot fi uh, folosite pentru companiile uh, care oferă asigurări în străinătate. Un, un element important pe care l-ați menționat, pe care, despre care nu am vorbit la în introducere a fost care va fi uh, impactul asupra creditelor pentru companii. În evaluarea de impact am uh, ajuns la concluzia că majoritatea companiilor de leasing sunt uh, companii bancare, entități bancare. Și deja uh, se, se ocupă, fac și leasing, deci pentru majoritatea nu va fi o surpriză. contractele pentru extinderea creditelor se vor adapta automat în schimbările standardelor de contabile. Deci nu credem că va fi o problemă prea mare. Companiile au încă timp până în 2019, care este data, termenul limită pentru ajustarea la acest standard. Dar nu considerăm că va fi un fenomen major. Mulțumesc, Sven Giegold. So, welcome. Welcome and... Mulțumesc, bun venit. Trei aspecte succinte. În primul rând, vă mulțumesc că uh, știu, știu că sunteți sub uh, presiunea lobby-urilor imensă și vă mulțumesc că vă ocupați de această normă cu privire la leasing. Uh, așteptăm cu nerăbdare să vedem uh, în amănunt uh, această normă. Știm că foarte multe companii uh, din uh, domeniul leasingului nu se bazează pe competiție echitabilă, ci, după cum știți foarte bine, fac optimizare fiscală și, bineînțeles că, din punct de vedere al normelor contabile, această uh, chestiune este binevenită. În ceea ce privește guvernanța, mă îngrijorează ce spuneți uh, din partea Consiliului de Guvernare. Ați făcut și câteva comentarii, dacă le-am înțeles eu bine, înseamnă că Europa și-ar dori să aibă un Consiliu de Guvernare care să aibă un rol mai puternic. Avem un membru SUA care nu dorește să aibă această acest rol de conducere mai puternic al Comitetului de Conducere, dar în conformitate cu regulile are drept de veto, chiar dacă normele nu sunt aplicate pe deplin în Statele Unite. Deci, cum uh, apărați un astfel de model? Pentru mine e Uh, mai degrabă o întrebare care merge în direcția intervenției doamnei Beres. Nu cred că ar trebui neapărat să avem un uh, cadru exclusiv internațional. Nu e posibil ca o țară care uh, nu respectă toate regulile să blocheze uh, responsabilitatea democratică a uh, sistemului de norme uh, contabile. În ceea ce privește norma IFRS 9, studiul nostru ajunge la concluzia că există și mai multă discreție managerială decât în IFRS 39 și că complexitatea sistemului crede, crește. Cum răspundeți la criticile care au fost făcute în acest studiu? Ne puteți da punctul de vedere în acest domeniu? În primul rând, mulțumesc pentru încurajările în legătură cu standardele, cu normele din domeniul uh, Uh, leasingului foarte rar se întâmplă, uh, mi se întâmplă viața așa ceva să primești și laude și în orice caz uh, mi-au mers la suflet. m-a surprins în legătură cu ce a spus în legătură cu IFRS 9. Ați spus că caracterul arbitral va fi și mai puternic. Noi nu considerăm că așa este. E adevărat că anumite clasificări ale instrumentelor financiare din FRS 9 face ca managementul să fie activitatea de bază. Dacă ai un instrument financiar cu care uh, faci negoț, uh, poți să obții valoare, dar regulile sunt și mai stricte decât în IFRS 39 și lasă o marjă de interpretare și mai mică. Recunosc că în mod germal în mod normal, mm, uh, trebuie să intervină bunul simț, deci judecata. Dar acesta este compromisul pe care a trebuit să-l facem. Modelul din FRS 39, motivul pentru care a fost redactat atât de strict, e că poți să recunoști o pierdere când ai date obiective pe piață că s-a întâmplat acea, așa ceva și acesta a fost motivul pentru care am încercat să limităm uh, hotărârile judecătorești. Deci, ideea era să reducem uh, marja posibilă. Dar ce am descoperit în practică e că textul era, a fost redactat în mod atât de strict încât multe companii puteau să facă o alte tipuri de uh, profit, să ignore pierderile inevitabile și să acorde credite uh, companiilor fantomă care uh, ajung la faliment. Și încă se mai întâmplă acest lucru, din păcate. Deci, acum tre uh, trecem la un model al pierderilor uh, de așteptat. Știu că și aici va interveni interpretarea și va fi foarte importantă. Știu că auditorii vor trebui să se implice în mod foarte activ pentru a se asigura că uh, normele sunt bine aplicate, însă sunt sigur că e o îmbunătățire. Uh, norma actuală a dus uh, și la pierderi, pierderi foarte negative și ele la latitudinea auditorilor și a Uh, companiilor să aplice această normă cât mai cinstit cu putință. Dar n-are sens să negăm că interpretările sunt posibile. Mulțumesc! Da, în ceea ce privește guvernanța, foarte pe scurt, nu o să intru prea mult în detalii, dar sunt de acord sau mențin poziția că sunt de acord că monitorizarea de către autoritățile de piață este cea mai bună soluție funcțională. Nu știu, sig, sunt sigur că dificultățile politice cu care suntem uh, confruntați vor fi simplificate prin faptul că ar trebui să trecem de la acest sistem de organizare la un altul. Știu că sunt probleme și în alte organizații. Deci, eu cred, mă mențin poziția că trebuie să ajutăm Consiliul de Guvernare să evolueze într-un alt uh, tip de for, deci uh, un for în care să se ajungă la o decizie pe baza consensului. Mulțumesc uh, foarte mult pentru acest schimb de vedere foarte interesant și rodnic. Vom continua, bineînțeles, să discutăm cu dumneavoastră, vom continua schimbul de vederi activitatea dumneavoastră este foarte importantă, uh, inclusiv problemele de guvernare. Mulțumim foarte mult. Putem trece la următorul punct de pe de zi și dau uh, președinția, eu pe dau lui Marcus. Yeah, thank you very much. Uh, Mulțumesc. Voi continua în limba germană, dacă îmi permiteți. Trecem la punctul 5, 6 și 7 de pe ordinea de zi. E vorba de rapoarte de descărcare de, ge- descărcare de gestiune pentru cele trei um, entități de supraveghere. În continuare vorbesc în calitate de raportor. Putem spune formal că ce am avut de verificat și anume raportul Curții de Conturi a constatat că la 31 decembrie 2014 în anul bugetar Uh, finalizat toate procesele, toate entitățile uh, și-au desfășurat uh, procesele conform. Nu există nimic de semnalat din partea curții de conturi, așadar lucru de salutat în primul rând. Și tradiția noastră și tradiția, cred, de altfel, de lăudat în toate comisiile, atunci când evaluăm o agenție, este să scoatem în evidență punctele unde considerăm că există probleme și să le prezentăm agențiilor. Cred că există trei criterii uh, pe care le-am luat în calcul în redactarea raportului uh, și pe care le putem folosi pentru a evalua performanța agențiilor. În primul rând, când uh, cele trei agenții se plâng că dispun de resurse limitate, ar trebui atunci să stabilească priorități foarte clare și să se uh, încadreze în mandatul conferit de legislator și să nu încerce să extindă acest raport. Iar uh, aici intră și standardele de punere în aplicare sau recomandări ale Comisiei pentru acte delegate. Recent am aflat de altfel că uh, bineînțeles, și introducerea uh, la timp a uh, infrastructurilor referitoare la tehnologia informației. În al doilea rând, atunci când agențiile emit uh, noi Uh, dispoziții de punere în aplicare, acestea nu ar trebui să fie uh, extrem de complexe și ar trebui să respecte principiul proporționalității. De altfel, lucruri pe care noi le punem în aplicare aici la nivelul legislativ ar trebui de asemenea să aibă um, un comportament care ia în calcul uh, potențialul risc în continuare atunci când uh, elaborează acte legislative, ar trebui să informeze legislatorul european uh, în mod regulat și cuprinzător referitor la activitățile sale. Poate și um, aici ar intra comunicarea unor documente de lucru și um, sugestii uh, referitoare la și preluarea unor sugestii referitoare la puncte potențiale de negocieri. Iată de ce, în raportul meu, raportul pe care l-am prezentat, uh, evaluez dacă agențiile uh, respectă acest catalog de criterii și, din păcate, trebuie să constat că încă există lacune, ă, primim cu întârziere acte importante de punere în aplicare, documente de lucru referitor la starea actuală nu sunt comunicate, ă, e probabil documente care se pierd pe acest bulevard informațional al Bruxellesului, Parlamentul nu este informat referitor la acele subiecte care fac obiectul negocierilor. De pildă, s-a făcut trimitere și la uh, Comisia de Supraveghere, deși uh, de luni bune se știa că dosarul fusese adoptat. În ceea ce privește MIFID, am constatat cu regret că uh, Uh, trebuie să acceptăm o întârziere pentru că una din cele trei agenții de supraveghere nu a putut uh, crea în paralel un program de achiziții pentru uh, tehnologia informației și nu a putut executa în paralel um, acest proiect. Iată, o structură IT deficitară nu permite intrarea în vigoare a unui act legislativ, pentru a spune lucrurilor pe nume. Iată de ce, după părerea mea, bugetul eh, și eh, execuția bugetară a acestor agenții formal e în ordine, însă eh, se poate îmbunătăți considerabilă. Iată de ce, în concluziile pe care le-am prezentat, am sub am subliniat că solicitarea repetată a agențiilor pentru resurse eh, limitate va putea fi justificată doar atunci când își îndeplinesc eh, sarcinile. Trebuie să constat cu regret că nu există eh, nicio agenție care iese în evidență, în plus sau minus, toate sunt cam pe la același nivel, deși lucrează cu instrumente diferite, au același obiectiv. Foarte pe scurt, așadar, din partea mea, ce am avut de semnalat în calitate de raportor, am să dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Ole Ludvigson, în calitate de raportor pentru SID, te rog. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Am să încep prin a mulțumi raportorului pentru um, cele trei uh, proiecte excelente pe care le avem uh, înainte noastră, cred că este un bun punct de pornire pentru continuarea procesului. Acum, um, entitățile care au făcut obiectul auditului au afirmat că cele trei organisme și-au desfășurat uh, contabilitatea destul de rezonabil totul uh, se încadrează în uh, dispozițiile juridice, însă există o serie de lacune. De pildă, toate cele trei autorități uh, au contabilitatea aprobată, există însă o serie de puncte asupra care ar trebui să ne concentrăm. În primul rând, entitățile de supraveghere sunt active din 2011 și au uh, primit mult prea puține resurse, prea puține fonduri și prea puțin personal în acest interval. Comisia a subliniat deja acest lucru în raportul special. Raportul Curții de Conturi referitoare uh, la Autoritatea Bancară Europeană. Teoretic ar trebui să existe mai multe resurse. Uh, raționalizarea joacă un rol esențial, însă nu poate remedia problema resurselor. În continuare ar trebui să uh, fie regândit mandatul autorităților de supraveghere cred că putem spune că aceste autorități nu pot uh, să activeze în afara mandatului lor, însă ele trebuie să dispună de capacitatea necesară pentru a-și îndeplini sarcinile. Nu putem spune că uh, sarcinile lor sunt uh, executate într-un mod pasiv. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile dispun de capacitatea necesară pentru a executa uh, sarcinile care le sunt alocate. Trebuie de asemenea să ne gândim la viitorul model de finanțare prevăzut pentru autorități. Uh, e vorba de un model care trebuie să fie mai clar uh, în um, al doilea trimestru al anului, Comisia va veni cu um, o carte albă în acest sens. Raportorul um, a pornit uh, bine și aștept cu mare interes continuarea procesului. Mulțumesc, Ole, pentru ECR. Eh? Mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să urez uh, tuturor uh, la mulți ani pentru 2016. Mă bucur de faptul că în legătură cu acest raport uh, suntem de acord cu aproape tot ce ați scris în el, deci e un bun început. Aș dori doar să intru în trei detalii. În primul rând, aș dori să pun sub semnul întrebării ultimul aliniat, cel cu privire la finanțare, împotriva oricăror uh, acorduri de funcționare care ar putea să pericliteze independența uh, uh, AISA. Suntem de acord uh, ce, cu ce spuneați că cele trei agenții trebuie să își uh, respecte mandatul. Sunt, s-au ocupat foarte mult de măsurile legate de criza financiară, dar majoritatea acestor măsuri sunt în curs de finalizare și știm că uh, va exista mai multă reglementare în următorii ani sau cel puțin până când altfel uh, de inițiative, iniția, uh, Uniunea privind piețele de capital se vor uh, concretiza. Deci noi, grupul ECR, ne-am dorit să ca bugetul să fie redus, mai ales în ceea ce privește personalul și personalul care să elaboreze uh, normele tehnice, pentru că acum ar trebui să se ocupe mai mult de supervizare, de convergență și de punere în aplicare. Deci ne-am dorit să existe o tranziție în volumul de lucru. Deci va fi necesar mai puțin personal și deci un buget mai mic. Și în uh, al treilea rând și în fine aș dori să spun să lansez apelul anual pe care îl facem acestor agenții să apeleze la uh, experții naționali uh, trimiși și nu să facă apel doar la uh, personal uh, uh, permanent și aceasta din mai multe motive. Când elaborezi norme tehnice, e nevoie de uh, diverse competențe în momente diferite și adesea și pe o perioadă mai scurtă de timp. Deci noi considerăm din punctul nostru de vedere că este necesar să există mai multă flexibilitate, deci experții să folosească uh, în mod mai flexibil reglementările de la Comisie. Deci trebuie ca experții naționali uh, pe bază de contracte temporare să fie angajați uh, cu predilecție. Deci, cu excepția acestor trei aspecte, așteptăm cu nerăbdare dezbaterile ulterioare pentru că suntem de acord cu conținutul rapoartelor. Mulțumesc! Doream doar să vă spun că domnul președinte a hotărât că de fiecare dată când iau un raport de prezentat să fiu și președinte. Dar e o altă poveste. Pentru liberali nu văd pe nimeni în sală, pe nimeni cu ei aș putea să-i dau cuvântul, nici măcar un raportor din umbră. Pentru GUE, McCarthy nu e în sală. Pentru Verzi, Sven, primești cuvântul. Um, Dankeschön. Mulțumesc. Și apropo, an nou fericit! Trei observații cu succinte. Suntem de acord cu rapoartele. O parte din introducerea pe care ai făcut-o explică poate o parte din uh, termen, dar vom încerca să facem câteva, să înaintăm câteva amendamente pentru ca raportul să folosească mm, un vocabular mai concret, așa cum ai spus tu, și uh, atunci când vorbim cu astfel de autorități uh, europene, ne-am dat seama că e nevoie de o formulare mai clară pentru ca textul să fie mai ușor de înțeles. E vorba mai ales de accesul inegal la documente, care până acum uh, a fost denunțat în mod sistematic și faptul că în cadrul renumirilor Autoritatea Bancară Europeană ne-a asigurat că va face conținutul transparent, îl va pune la dispoziția tuturor factorilor implicați, ori uh, EIOPA nu uh, așa a făcut acest angajament în ceea ce privește transparența și ar trebui să fie solicitat acest lucru. Aș dori foarte pe scurt să mă refer la ce s-a spus uh, de ca, din partea colegului de la ECR. Mă surprinde, trebuie să spun, mă surprinde propunerea aceasta conform căreia evaluarea implementării legislației e nevoie uh, de mai puține resurse decât um, redactarea legii. Uh, noi avem experiențe foarte proaste. Adesea legile europene sunt promulgate și apoi nu sunt puse în aplicare. Deci de ce credeți că e mai bine să reducem personalul când e vorba de implementare? e o opțiune greșită pentru că am plătit foarte mult oalele sparte pentru criza financiară și acum dacă cerem agențiilor europene, eh, autorităților europene să-și reducă bugetul, greșim. E vorba de un buget mai mic și dacă vreți eh, să avem alocări bugetare și mai mici, atunci e mai bine să cerem o contribuție pe bază de, um, deci de contribuții financiare din partea participanților pe piață, ceea ce nu înseamnă că le-am dat dreptul de vot. Independența trebuie să Uh, le fie garantată. Ori experții naționali trimiși de către statele membre, ce ar însemna? Ar periclita, ar uh, avea un efect negativ tocmai asupra independenței, pentru că uh, experții naționali fac parte din procesul național, dar personalul trebuie să acționeze în interesul european. Și știm că o parte din scurgerile de informații cu care ne confruntăm provin tocmai de la statele membre și nu de la instituțiile respective. Și de aceea cred că personalul european deci um, e total justificat și aceasta în uh, interesul um, publicului sau a uh, cetățenilor europeni, dar putem elabora acest uh, subiect. Mulțumesc pentru FTD, Marco nu este nici el. Celălalt Marco se ocupă, nu, nu este el competent atunci. În numele ENF, colega Barbara Capel. Vă mulțumesc, domnule președinte, și în același timp îi mulțumesc raportorul. Lucrurile sunt clare în ceea ce privește cele trei agenții. În primul rând, Curtea de Conturi pe 20, pe, a constatat pe 31 decembrie 2014 că fondurile au fost folosite corespunzător și toate punctele au fost îndeplinite și raportorul a spus ce trebuie să facă aceste trei agenții și mă alătur acestuia pentru a primi uh, sau a încerca să-i facilităm o linie bugetară proprie ce e de făcut în acest sens și agențiile trebuie să respecte mandatul care le este conferit și să stabilească priorități adecvate. Acest lucru a fost pus în primă linie. Bineînțeles, agențiile încearcă să își extindă mandatul din interese financiare și personale și, în al doilea rând, rezultatele ar trebui să fie clare și coerente. Prin urmare, complexitatea ar trebui redusă. Trebuie să lucrăm cu rezultate și, bineînțeles, acesta este uh, și ideea respectării principiului proporționalității. În al treilea rând, Parlamentul European trebuie informat în mod uh, regulat și uh, domnul raportor a spus deja invers, uh, grupurile de lucru care se ocupă cu subiecte aferente ar trebui informate de asemenea. Aceste trei solicitări, uh, în momentul în care agenția, uh, agențiile le îndeplinesc, atunci am putea, într-adevăr, să începem să ne gândim, să-i cerem Comisia Linie Bugetară proprie pentru aceste agenții. Cred că e o bună propunere și este pe drumul cel bun. Mulțumesc. Văd că nu mai există persoane care s-au înscris la cuvânt în rândul colegelor și colegilor. Ehm, doar să fac, doresc să fac doar o scurtă observație. Le mulțumesc acelora care s-au ocupat îndeaproape ehm, cu acest subiect în grupurile lor. Le mulțumesc pentru sprijinul temeinic și sper că vom reuși să ajungem la un uh, bun text împreună, pentru că, din păcate, Comisia pentru Consiliul uh, pentru uh, Control Bugetar are ideile proprii și nu vede lucrurile identic cu noi. Trebuie să facem așadar eforturi pentru ca punctele noastre să fie incluse în raportul final care va fi prezentat în plen. Acesta este obiectivul meu și uh, mă bucur uh, că vom coopera în viitor și sper să putem elabora un text concret. Acum uh, renunț la pălăria raportorului și îmi uh, preiau pălăria pentru președinte. 19 ianuarie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Este săptămâna viitoare, cândva. La ora 12 vom discuta pe 15 februarie aici uh, la comisie și până atunci voi uh, vedea uh, pe baza amendamentelor prezentate cum voi putea ajunge la un compromis cu raportorii din umbră și pe 22-23 februarie vom putea vota în liniște aici la comisie și Comisia pentru Control Bugetar uh, se va ocupa în cadrul procedurii ulterioare de acest subiect și dacă știți foarte bine, dacă ați parcurs uh, tratatele, știți că în aprilie va trebui să prezentăm avizul nostru în plen. Acestea uh, sunt termenele prevăzute în tratate. Vă mulțumesc și îi dau încă o dată cuvântul domnului președinte Roberto. Thank you, thank you. Mulțumesc, Marcus. Da, sunt impresionată, într-adevăr. Ați fost foarte expeditivi. Acum trecem la următorul punct. Raportul meu cu privire la Uniunea Bancară, examinarea amendamentelor. Am primit foarte multe amendamente, 362. În primul rând aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuție și o să vă prezint pe scurt domeniile principale uh, ale amendamentelor. Nu am cum să vi le prezint uh, uh, individual și, bineînțeles, vom discuta la ședința coordonatorilor din săptămâna aceasta și săptămâna viitoare situația acestor amendamente. În primul rând, mă bucur de faptul că majoritatea colegilor e de acord cu evaluarea generală pozitivă a, a activității din acest an cu privire la mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Preiau amendamentele care uh, accentuează principiul proporționalității pentru a evalua, uh, evita uh, dubla raportare. Foarte multe amendamente, Parvanova, Zi, uh, Feber, dar nu sunt de acord cu cererea sau revizuirea uh, proiectelor neacreditate, dar în orice caz vom discuta acest aspect mai târziu. Sunt de acord că trebuie să avem o separare a organizării mai bine nu sunt de acord cu colegii care spun că ar putea să exista o contradicție potențială în uh, cadrul actual. Sunteți la curent cu dezbaterea care a avut loc atunci când uh, s-a stabilit uh, mecanismul de stabilitate. Sunt foarte multe amendamente din partea colegului uh, Guy Goldberg în direcția cea bună. Sunt de acord să le preiau. Bineînțeles că nu vă spun acum, pot spune acum exact cum voi proceda, dar sunt de acord cu ele în principiu. În ce privește amendamentelor legate de separarea dintre bă, bănci și uh, activitatea de Uh, asigurare. De exemplu, amendamentul 141 uh, spun că PSR trebuie să fie implementat, dar din motivele pe care le-am uh, prezentat deja, nu voi spune cum trebuie să se facă implementarea, pentru că e vorba de o procedură legislativă specifică. În ceea ce privește nevoia de capital, Cred că abordarea mea este echilibrată. Pe de o parte, recunosc faptul că e nevoie de o mai bună uh, calitate a capitalului și o cantitate mai mare de, uh, ca, de capital. Pe de altă parte, spunem și notăm și consecințele posibile pe termen scurt E nevoie de un uh, set uh, stabil de reguli pentru capital. Uh, Eu cred că e o abordare echilibrată, dar încă o dată nu aș dori să modificăm în mod aprofundat poziția de până acum. Să reducem accentul sau importanța de a avea bănci cu capital sporit dar pe de altă parte să spunem că acum e nevoie de o majorare a cerințelor de capital. Deci nu o să uh, urmeze niciuna din cele două linii. Am spus deja acest lucru raportorilor din umbră și uh, aș dori să, fiu, să fim prudenți și să spunem, unele, unele uh, amendamente spun că băncile europene sunt subcapitalizate față de băncile americane. Nu cred că ne putem uh, hazarda să spunem acest lucru. În orice caz, această evaluare nu mă convinge. Um, în ceea ce privește uh, opțiunea de discreție națională, Există amendamente care mai mult sau mai puțin subliniază faptul că trebuie să mergem în această direcție, așa cum fac și eu un raport. Nu pot decât să consolidez fondul solidare, asigur o să preiau parte din contribuții. Există câteva amendamente care uh, insistă asupra uh, fazei de consultare. Sigur că trebuie să le studiez cu atenție, dar în general consider sau cu o primă reacție vă pot spune că mie mi se pare că această idee ca reducerea datorilor în asigurări care trebui să fie echilibrată. Deci această abordare mi se pare rezonabilă. Sigur că ar trebui să putem să prevedem anumite excepții sau derogări până când intră în vigoare norma IFRS 9. Sigur că aștept cu uh, nerăbdare poziția dumneavoastră, pentru că o parte din amendamente s-au referit la acest aspect, dar, în general, aș spune că e nevoie ca uh, conturile uh, contabile să fie adaptate la Uh, Uniunea Bancară până acum nu a fost o realitate. Sunt de acord că trebuie să salutăm uh, evaluarea cuprinzătoare, așa cum a spus uh, Sven. Există amendamente care consolidează textul meu Uh, să uh, examinăm uh, activele de nivelul 3. Sigur că trebuie să ținem cont și de noile priorități pentru 2016 într-un compromis. Există câteva sugestii interesante. Ce a spus și Mario Draghi posibilitatea de a avea o europenizare a LRA, nu sunt de acord cu criticile cu privire la abordarea uh, BCE în timpul crizei. În ceea ce privește salvarea băncilor, There's been a big discussion in the country no best and I defended BRD, the principal bail-in, uh, and I think uh, so I would uh, not follow the amendment, strongly criticizing this. Uh, uh, on the other hand, of pe de altă parte, bineînțeles, există, trebuie să dăm dovadă și flexibilitate. Sigur că există alternative și opțiuni pe care le vom studia, dar uh, bineînțeles că ține de mandatul uh, BRD. Protecția investitorilor trebuie să fie consolidată în funcție de Uh, principiul salvării băncilor. E un uh, amendament pe care chiar eu l-am prezentat. Și apoi mai există două chestiuni uh, delicate, expunerea suverană și ADIS. În, în ceea ce privește primul aspect, e clar că pozițiile de la Parlament diferă foarte mult, așa cum se reflectă și în amendamente. O să încerc să ajung totuși la un compromis care să preia uh, o parte din amendamentele 300-301 ale colegului Bal și din amendamentele colegei Parvanova și în contextul uh, uh, reguzamentului de la Basel II și în raportul celor cinci președinți, deci să recunoaștem problema și încerc, să încercăm să avem o abordare echilibrată a acestei chestiuni. Ceea ce bineînțeles că diferă de o parte din amendamente care merg prea departe. Dar, în orice caz, rămâne să discutăm. Vom încerca să găsim o soluție. Va fi, în orice caz, pusă la, la, la mare încercare capacitatea noastră de a ajunge la un compromis. În ceea ce privește EDIS, eu cred că ar trebui să uh, respectăm câteva principii generale și să nu intrăm în detaliu pentru că avem procedura legislativă. Cred că e inutil să spunem că uh, nu ar fi trebuit să prezentăm propunerea. Propunerea a fost făcută, știți că eu sunt uh, pentru ea. Știți că există câteva amendamente care spun că e nevoie de o abordare echilibrată. Sunt de acord să evităm uh, riscul moral, sunt de acord pentru o parte din amendamentele Parvanova și altele. Deci trebuie să ajungem la un compromis care să fie acceptabil pentru majoritatea colegilor. Dar în orice caz trebuie să ajungem la o formulare de compromis care să lasă deschisă rezultatul acestei proceduri care tocmai a început. Deci iată care sunt comentariile mele. Încă o dată mulțumesc. Sunt gata să ascult contribuțiile dumneavoastră și sper să ajungem la compromisuri de calitate. În primul rând, din partea PP-ului, da, vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ați făcut pentru acest raport. Uh, foarte bun, îl reprezintă o bază foarte bună pentru a prezenta realizările din cadrul Uniunii Bancare și pentru a evalua consecințele reformelor întreprinse în sectorul bancar. Așa cum ați spus, am depus o serie de amendamente, dar eu aș dori să mă concentrez asupra câtorva aspecte esențiale pentru grupul PPE. Primul este să se evite duplicarea datelor. Considerăm că pentru ca Uniunea Bancară să funcționeze bine, trebuie să evităm poverile excesive și uh, care nu sunt esențiale pentru autoritățile naționale publice în ceea ce privește duplicarea datelor. Eu și anumiți colegi, cum ar fi domnul Balț, am depus amendamente în legătură cu nevoia de a evita condițiile de dublă raportare și canalele multiple de raportare. Considerăm de asemenea că o Uniune uh, care dorește să evolueze în direcția digitală trebuie să insistăm asupra unor sisteme informatice de calitate, inteligente, care să răspundă nevoilor funcțiilor de supraveghere um, ale organismelor de supraveghere. În raport trebuie să recomande de asemenea mai bună coordonare între uh, autoritatea europeană de supraveghere și cele naționale printr-o aplicație unică. Al doilea element se referă la resursele naționale o parte din colegii din PPE și cu mine nu suntem de acord cu declarația că trebuie să existe posibilitatea de a avea acces și la surțele naționale și la mecanismul european de stabilitate. Considerăm că trebuie să fie sau una sau alta. Apoi, în legătură cu Common Backstop, dorim să uh, subliniem faptul că prevederile privind mecanismul unic de rezoluție vor necesita o astfel de uh, metodă, uh, însă care trebuie să fie folosită din punct de vedere fiscal doar ca ultim resort pentru a consolida supravegherea dacă organismele de supraveghere și de gestionare a crizelor nu reușesc să elimine riscul. Considerăm de asemenea că raport trebuie să sublinieze faptul că aceste măsuri trebuie să fie neutre din punct de vedere fiscal uh, pe termen mediu dar și orice fonduri publice folosite trebuie rambursate, inclusiv ex post și subliniem um, că trebuie să se evite să, vorbește despre, să vorbească despre riscul moral. Apoi, al patrulea element este reducerea riscului. Acesta cred că trebuie să fie mai important decât uh, partajarea riscului și cele două elemente trebuie să fie mână în mână. Parlamentul cere însă o abordare mai precaută, mai ales în ceea ce privește uh, programul european uh, pentru garantarea depozitelor ca metodă de reducere a riscurilor. Alte elemente pe care doresc să le menționez înainte de a încheia sunt următoarele. Considerăm că e important să menționeze rolul statelor membre care nu participă la dispozitiv. Trebuie să încurajăm o reprezentare mai largă în Uniunea Bancară, o coordonare mai strânsă între autoritățile naționale competente, Um, în Uniunea Europeană, dar și în afara Uniunii Europene pentru a asigura o reglementare eficientă și o supraveghere uh, a băncilor importante din punct de vedere sistemic. Și doresc să amintesc de asemenea, așa cum ați spus, că trebuie să facă o evaluare a directivei uh, privind garantarea depozitelor rezultatele aplicării acesteia și de aceea cerem Comisiei să facă o evaluare de impact aprofundată după ce va, directiva privind garantarea depozitelor va fi transpusă pentru a ține cont de principiile subsidiarității și proporționalității. Cam acestea ar fi observațiile mele și, bineînțeles, voi participa cu interes la reuniunea raportorilor din umbră. Mulțumesc! Beatrix von Stach Ja, liebe Kollegen, zu Dragi colegi, în ceea ce privește raportul pentru Uniunea Bancară 2015, sunt uh, favorabil surprinsă de amendamente și am impresia că Raportul colegului nostru apreciat poate fi îmbunătățit. Trei puncte. În primul rând, mă, am reținere în ceea ce privește politica monetară a ECB. S-a hotărât introducerea unor ziduri de delimitare între supraveghere și uh, latura politică, acel zid chinezesc ECB a luat o hotărâre în acest sens pentru a separa funcționarea acestor două organisme și nu văd la ora actuală cine controlează această hotărâre. Iată de ce propunerea mea uh, de amendament, propunerea 221 de a cere uh, BCE să prezinte uh, um, anual unor evaluatori externi felul în care se face separarea um, acestor două. Eu doresc o evaluare externă referitor la activitatea ECB, dacă activitatea ECB se încadre, activitatea BCS se încadrează în cadrul uh, legislativ, e vorba de amendamentul 225 Comisia uh, verifică la ora actuală dacă statul uh, suveran Polonia respectă uh, procedura statului de drept. Noi facem acest lucru în cazul BCE. De altfel, CEJ uh, spune că BCE își verific, își uh, conturează singur mandatul, lucru care mi se pare problematic. E vorba de uh, o funcție executivă, e vorba de administrație prin intervenție, numim noi în Germania, și acest lucru trebuie supravegheat, trebuie monitorizat, uh, trebuie respectate niște standarde minime referitoare la statul de drept. Iată de ce eu militez în favoarea acestui amendament. Un alt lucru mă bucură și anume că în cadrul grupului de lucru referitor la Uniunea Bancară, domnul Gigold a prezentat uh, niște propuneri foarte inteligente în partidele noastre, partidele în care provenim, nu sunt de acord asupra multor lucruri, însă aici suntem de acord, și anume că băncile au nevoie de o rezervă mai mare de capital. Aceasta este o premiză pentru ca în viitor contribuabilii să nu mai fie uh, cei care trebuie să plătească. Uh, Amendamentul 155 se ocupă de felul în care sunt tratate obligațiunile de stat vis-a-vis -vis de cerințele privind capitalul, dacă acestea pot fi comparabile cu împrumuturile de stat în uh, ceea ce privește alocarea împrumuturilor de mari dimensiuni. Aici sunt de acord cu raportorul și uh, va beneficia de sprijinul meu. Ajung acum la cel de-al treilea punct care se strâns legat de cel de-al doilea, de altfel, și anume uh, lipsa motivației de a uh, impune băncilor obligația de a avea uh, suficiente rezerve de capital. Dacă, bineînțeles, băncile ar avea deja rezervele necesare, nu ar fi nevoie să impunem această obligație. Mă îngrijorează felul în care, încă o dată, riscurile sunt socializate în defavoarea cetățenilor, în defavoarea uh, contribuabililor germani. Uh, Trebuie să impunem aceste condiții, să le impunem treptat și colegul Toer de la FDP, de la Liberali, consideră că um, această propunere nu e greșită, ci doar prematură. Eu sunt convinsă însă că pe contribuabilii interesează. Și în cazul în care au uh, existat neînțelegeri, eu uh, refuz um, o um, securizare comună a depozitelor. Mi se pare prematur și greșit. Nu putem uh, uh, pune așadar, nu putem trage la răspundere uh, și să folosim economiile cetățenilor germani în acest sens. Cu noi acest lucru nu se va realiza. Iată de ce există posibilități considerabile pentru a îmbunătăți acest raport. Thank you, Sir Toyer. Mulțumesc, domnule Toyer. Cred că în numele Silvi Gular. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc uh, în numele lui Silvi Gular. Am să citesc, uh, bineînțeles, uh, comunicatul dumneai, însă pentru a răspunde la comentariile doamnei Ștorc, voi vorbi și despre amendamentele pe care le-am prezentat eu și aici vreau să vă spun că unul din amendamentele dumnea ei uh, afirmă că doar atunci când se vor îndeplini condițiile se uh, va uh, introduce o uh, se, se, vor începe să se emită obligațiuni comune. Uh, cred că în, deocamdată aceste criterii nu sunt întrunite. Uh, Acum aș dori să vă citesc intervenția doamnei Silvii Gular, dânsa își cere scuză pentru că nu poate fi prezentă aici, ci ar dori să scoată în evidență, în calitate de raportor din umbră, că așteaptă cu mare interes o bună cooperare referitor la acest raport. Am înaintat o serie de amendamente și dorește să scoată în evidență că mecanismul unic de supraveghere este foarte important și la nivel global este nevoie să lucrăm la guvernanța băncilor în ceea ce privește gestionarea riscurilor, um, deschiderea la risc pentru a asigura în acest fel o punere în aplicare armonizată a dispozițiilor Uniunea Europeană. Dorește să reamintească că obligația Comisiei este, printre altele, de a împiedica fragmentarea pieței interne pentru uh, dumneai salută um, deschiderea președintelui uh, Băncii Centrale Europene vis-a-vis -vis de cooperarea cu Parlamentul, mai ales în ceea ce privește um, Comisia pentru Datorile Financiare, dorește ca BCE să nu distorsioneze sau să nu creeze distorsiune între diferitele modele uh, bancare existente. În 2010 lucram la crearea uh, autorităților europene de supraveghere. Comisia Econ a încercat să introducă principalele elemente referitoare la Uniunea Bancară. Iată de ce Comisia Econ uh, poate juca un rol important în uh, monitorizarea acestei uniuni. numele ALDE, Aș dori să vă spun că există o serie de alte amendamente importante pe care le vom aborda în procesul de negociere. Mulțumesc foarte mult, urmează Rina Cari. Ehm, er Mulțumesc pentru acest uh, pe, pentru prezentarea și comentariile raportorului în legătură cu amendamentele. GUNGL a depus mai multe amendamente, nu le voi prezenta acum pe toate, nu e timp, dar uh, voi vorbi despre principalele grupuri de amendamente pe care le-am depus. Pentru noi e clar că motivul pentru care se dorește o uniune bancară sau s-a dorit o uniune bancară încă de la început a fost uh, să-i protejăm pe cetățeni uh, de a plăti uh, din impozitele lor uh, pentru a salva bănci. Însă, noi nu avem impresia că măsurile luate au făcut ca această Uniune să ofere protecție față de viitoare ajutoare publice pentru bănci. Este clar că atunci când la nivel național și european încă acceptați să existe mega bănci, apar probleme. Când aceste bănci devin atât de mari încât este imposibil să se mai poată fi salvate, evident că oricum îi va costa pe contribuabil dacă ele uh, dau faliment. Deci, cred că trebuie să examinăm mai mult, mai bine lucrurile Noi vorbim despre activitățile de investiții, dar, de dar măcar abordăm problema pe fond. Doresc să vorbesc și despre mecanismul unic de supraveghere. Noi spunem că frecvent um, se revaluează uh, um, condițiile de rezerve de capital. Ne bucurăm că raportorul a spus că aceste rezerve nu sunt suficiente, că trebuie să fie mai mari de 55 de miliarde. Noi credem că ar trebui să meargă și mai departe. Trebuie să ne asigurăm că uh, aceste rezerve vor fi funcționale mai devreme, pentru că 2023 e mult prea târziu. Și dacă avem un adevărat fond pentru răscumpărarea instituțiilor bancare, atunci putem cu adevărat să evităm finanțarea acestor răscumpărări uh, de ajutorarea băncilor din banii contribuabililor. Știm că există anumite interese în rândul personalului BCE. Există conflicte de interese. Sper că se va găsi o modalitate de a le rezolva și vă mulțumesc pentru atenție. Sven Giegold. Thank you. Um, first, uh, to... Mulțumesc. Mai întâi mă adrese, mulțumesc raportorului pentru um, prezentarea sa și pentru faptul că a acceptat unele uh, amendamentele noastre în ceea ce privește în consolidarea proporționalității și lipsa sau slăbiciunea uh, supravegherii macroprudențiale în domeniul uh, Uniunii Bancare și nevoia de a reechilibra situația. Aș dori să abordez și unele dintre diferențe. Întâi, notez că există diviziune între sociali, interne între socialiști. Unii uh, spun, ca și cum am spus și noi în uh, amendamentele noastre, că e nevoie de niveluri mai mari de capital, de rezerve de capital. Spun că acestea nu, o, nu sunt o problemă pentru a împrumuta mai mult pe termen mediu. Dar, pe de altă parte, alți colegi, Ferirea și Beres, spun că dacă ceri prea mult capital din partea băncilor, astfel scade capacitatea lor de a oferi uh, credite. Eu cred că principalul motiv pentru evoluția scăzută a cererii de credit nu este reglementarea bancară, este politicile uh, macroeconomice proaste din zona euro. De aceea nu cred că cele două obiective, stabilitatea financiară, trebuie să se opune uh, dinamicii macroeconomice pe care trebuie să o creăm. De aceea cred că trebuie să fim foarte fermi, să spunem că e nevoie de niveluri mai mari de capital garantat pentru a-i proteja pe contribuabili. Nu sunt însă de acord și doresc să spun acest lucru foarte clar și doamnei von Stoch, nu este acceptabil faptul că împărțim prerogativele și luăm decizii la nivel european, dar apoi grupul dumneavoastră alege ce dorește când vine vorba de a-și asuma responsabilitatea eșecurilor. Spune că nu trebuie să existe solidaritate între statele membre. Deci dacă avem Uniune Bancară și luăm împreună deciziile în cadrul supravegherii bancare sau la BCE, trebuie să uh, purtăm împreună și responsabilitatea. Nu puteți să alegeți doar ce vă place, pentru că e incorrect față de unele dintre statele membre care uh, iau decizii în comun în Uniunea Bancară. Doresc să vorbesc și despre despre creditele ANAM spune, eh, preocuparea noastră este metodologică. Întrebarea este, BC-ul atunci când legiferează trebuie să aibă responsabilități mai scăzute decât legiuitorii europeni? În Europa, din motive corecte, vorbim mai mult despre mai bună reglementare. Acest lucru înseamnă că avem mai întâi un proiect de reglementare, apoi urmează consultarea, se face rezumatul consultării și apoi BCE-ul ia decizie. Bineînțeles că BCE-ul este independent, dar atunci când vine vorba de structură, legiferare, trebuie să se respecte aceleași standarde ca și cele din alte domenii ale legiferării. Și cred că ar fi util să învățăm din experiența Ana Credit și insistăm asupra principiilor unei mai bune legiferări și BCE-ul ar trebui să se angajeze să respecte aceste reguli pentru că astfel își protejează și reputația independenței sale. Trebuie să spun de asemenea că am fost surprins un pic, chiar dacă de multe ori suntem de acord în legătură cu anumite lucruri, în legătură cu metodele uh, Um, a mișcării 5 stele, 5 stele. Nu este corect ca în uh, ca sudul Europei să se prezinte ca victima Uniunii Bancare. Uniunea Bancară are și obiectivul ca uh, dobânzile să scadă în întreaga Uniune Europeană. Deci, criticarea Uniunii Bancare și a arăta că Italia și anumite țări ar putea fi victimele acesteia nu este acceptabil și poate uh, se pot purta în Italia anumite dezbateri legate de Europa pe această temă, dar nu aici. Și nu e corect față de aceste uh, realizare majoră să fie astfel discreditată. Uh, de aceea avem nevoie de Europa și aș dori ca mișcarea 5 stele să apere Europa și să-și asume responsabilitatea. Mulțumesc. Îi rog pe colegi să vorbesc mai pe scurt, pentru că începe în curând reuniunea cu Moscovici și taxe. Domnul Vali, mulțumesc domnule președinte și raportor al acestui raport, care, ca de obicei, ne face să ne confruntăm cu divergențe politice importante. Pentru că când vorbim despre Uniunea Bancară, nu putem să nu vorbim și despre criza Uniunii Economice și Monetare și despre criza politică cu care se confruntă Europa. Deci, atunci când vorbești despre Uniunea Bancară, trebuie să ții cont și de multe alte elemente. De aceea, noi introducem diverse propuneri în acest raport care se referă și la subiectul uh, specific, pentru că acum trebuie să se ofere propuneri alternative. Nu putem să închidem ochii, să spunem că totul merge bine și să continuăm cu o metodă falimentară. Sistemul este fragil, Uniunea Bancară este foarte fragilă. Primul pilon este foarte fragil în ceea ce privește supravegherea, supravegherea care are loc cu conflict de interese din partea, din partea BCE. Suntem de acord cu cei care au depus aceste amendamente. Gestionarea politicii monetare și supravegherea sunt, reprezintă un conflict de interese și spunem acest lucru de mai mult de un an și jumătate. Trebuie să ținem însă să luăm în considerare și alte produse, cum ar fi produsele bancare derigate din partea unor bănci germane și creditele uh, uh, oferite economiei reale. Dar având în vedere că băncile germane în mare parte nu fac obiectul supravegherii, având în vedere sistemul lor gestionar, eu mă întreb ce părere are colegul Sven Gold în legătură cu această soluție? În legătură cu fondul de rezoluție, și aici sunt critic în al doilea pilon, pentru că sistemul a arătat că se află în criză și un singur cu un singur fond nu se pot uh, garanta toate depozitele. Sunt doar 55 de miliarde peste 8 ani. Nu sunt suficiente. În, în Italia s-au salvat patru bănci care reprezintă mai puțin de 1% din sistemul bancar și este echivalentul contribuțiilor uh, naționale pe 3 ani a sistemului european, a sistemului italian. Deci, iată, o contribuție mică a pus deja în criză sistemul pe care l-ați creat pentru Europa. Deci și aici Uh, sunt lucruri de criticat, pentru că sistemul este foarte fragil. Și în al treilea pilon, sistemul unic de garantare a depozitelor. Trebuie să facem în așa fel încât sistemul să uh, facă în așa fel încât, până la urmă, băncile centrale să garanteze depozitele și nu să se considere ca de obicei că uh, Uh, deponenții trebuie să garanteze sau statele. Nu, băncile centrale trebuie să garanteze depozitele. Dacă în caz de ultimă instanță, în ceea ce privește procedura de betin și fondul unic de garanție a depozitelor, dacă nu, în continuare permitem băncilor să nu poartă responsabilitatea, deponenții vor plăti și vor căuta responsabili, adică cei care au aprobat aceste reguli greșite. Mulțumesc, Bernard Monu. Euh, euh, nu doream să am cuvântul, să cuvântul, dar ascultând, sunteți pe listă. Ascultându-i pe antevorbitor, cred că intrăm uh, pe un teren periculos cu Uniunea Bancară și pregătim un risc imens. L-am văzut în țara dumneavoastră, domnule Gualtieri, recent și, având în vedere criza financiară care va face revagie mai devreme sau mai târziu, popoarele se vor răscula. Thank you. Uh, I, can, I have to ask colleagues for the catch the eye just to see to... Un minut vă dau, dragi colegi, la catch the eye. Lo primero... Pablo Zarba, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc, în primul rând, efortul dumneavoastră în ceea ce privește acest raport. Aș dori să punctez două aspecte. Amendamentele pe care le-am adus, bineînțeles, se concentrează asupra eh, necesității de a continua cu cel de-al treilea pilon este evident că o uniune bancară doar cu doi piloni este incompletă și este de asemenea absolut necesar să continuăm și să punem în aplicare cel de-al treilea pilon. Iată de ce salut propunerea comisiei. Trebuie să conștientizăm faptul că în anumite state membre și anumiți colegi uh, dau dovadă de reticență, reticență de înțeles în anumite situații, dar trebuie să înaintăm treptat înspre acea comunitarizare a riscurilor. Iată de ce trebuie să găsim un răspuns în fața acelor reticențe. Și eu, domnule președinte, sunt convins că veți reuși să faceți acest lucru. Vă mulțumesc. Urmează Pervanș Beres. Merci, monsieur le président. Merci de Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această dezbatere. E foarte bună. Am făcut o propunere de amendamente în legătură cu funcționarea mecanismului unic de uh, supraveghere, uh, ierarhia prizei de decizii, uh, influențează rapiditatea procesului decizional. E foarte important acest aspect. Sunt de acord în legătură cu EDIS. Uh, Uh, nu în raportul acesta vom hotărâ partea cea mai importantă, dar uh, pe de altă parte nimeni nu înțelege și intervenția colegului Sven Gigold ne arată și mai mult uh, vorbim despre Uniunea Bancară și nu vorbim nimic despre pilonul 3, care creează acest dezechilibru între nord și sud, de exemplu. Fără victimizare, dar care îi uh, penalizează pe cei care au aplicat uh, un pilon sau altul la linie bancare. Deci cred că ar fi bine să spunem cât de important uh, este calendarul. Și în fine, în ce privește valorile de impact, mă uimește și știu că întotdeauna vorbim despre crize sistemice, trebuie să mergem cât mai repede, nu avem timp suficient pentru studiul de impact, dar dacă nu facem aceste studii de impact, uh, dăm uh, actorilor de pe piață un argument conform uh, căruia am promulgat un text legislativ care îi le pune mai degrabă bețe în roate. Deci problema impactului legislațiilor și a normelor pe care le adoptăm în domeniul piețelor financiare trebuie să fie la fel de importantă ca în orice alt domeniu. Mulțumesc, Eliza. Mulțumesc foarte pe scurt mă refer, aș dori să mă refer la două aspecte. În primul rând, dezbaterile și urmarea lor, contradicția aparentă între faptul că cere mai mult capital. Sven Giegold a vorbit despre acest aspect, care a spus că Uh, lipsa dimensiunii sau analizei macroeconomice este un aspect pozitiv. Problema e că dacă la un moment dat, când o economie globală uh, o economie într-un stat membru uh, bate pasul pe loc, deci dacă cree, ceri băncilor să aibă capital, când băncile suferă de pe urma fragilității mediului ambient, poți crea situații dezechilibrate, pentru că deci capitalul băncilor poate să fie mare doar pentru că riscul de investiții este considerat ca fiind foarte mare. E un cerc vicios. Deci nu putem spune da sau nu, ci e o problemă de timp și de analiză și de detalii. În al doilea rând, unii colegi au pus sub semnul întrebării garant, ă, deci garantarea depozitelor. Cred că este prea târziu pentru că ne aflăm într-un proces care este foarte solicitant și care a avut trei piloni de la început când vorbim despre controlul riscurilor, o facem prin uh, mecanismul unic de supraveghere. Deci dacă avem aceleași uh, reguli, același rezult de bază, același mecanism de supraveghere, trebuie să avem aceleași uh, garanții de depozite peste tot. Nu vreau să mai continui, dar să nu uităm că încercăm să uh, copiem sistemul american care are Rezerva Federală Americană, un uh, uh depozit de 250 de mii de dolari garanție pentru deponent. Deci, uh, poate e puțin cam târziu, dar era necesar. Ultimul vorbitor acum. Un minut, vă rog. Doream doar să răspund la contradicție aparentă pe care Sven Giegold a identificat-o. Ca să economisesc timpul, spun că uh, putem să rezolvăm contradicția foarte simplă. E vorba de aliniatul 12. Notează faptul că o creștere a cerințelor de capital trebuie să fie făcută prin reducerea uh, uh, depozitelor prin, de pe bilanțuri. Nu văd nicio contradicție aici. Și credeam că poate e util că o lectură mai atentă poate ne-ar ajuta să rezolvăm această contradicție. Chiar din documentul scris. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru comentarii. O să mă gândesc cu mare atenție la ele. O să vă dau acum câteva răspunsuri cu succinte. Sunt de acord cu uh, observațiile doamnei Paunova. Sunt de acord în principiu cu uh, contribuțiile naționale. Nu sunt de acord, însă, în ce privește a doua întrebare, am o abordare diferită. În ceea ce privește așa numitul backstop, e foarte clară poziția ECOFIN acest backstop este evident, avem un calendar convenit de Consiliu, deci suntem de acord cu uh, sau nu cu urgența frontloading-ului, dar În ce privește directiva privind cerințele de capital, um, reglementările de la Basel, toate vizează reducerea riscului. Uh, nu putem avea o reciprocitate totală. Sigur că trebuie să reducem riscul și, de fapt, acest, uh, acesta este scopul uh, Uniunii Bancare. Uh, construirea celui de-al treilea pilon uh, se face în mod foarte prudent, cu multă atenție, dar acestea fiind spuse, eu nu consider că se reflectă corect realitatea când se vorbește de această nouă nevoie de a face, de a veni cu un risc suplimentar. Dacă abordăm acum problema riscului uh, datorilor uh, suverane, am spus că sunt dispus uh, să elaborez un compromis pe baza amendamentelor PPE care să ține cont de tot ce face comisia noastră, de raportul instituții europene, deci putem să cooperăm și dacă procedăm în mod rezonabil vom putea ajunge la o formulare comună. Care ar fi o realizare? În ce privește EDIS, nu mă repet, nu trebuie să ne suprapunem cu procedurile legislative în curs, nu putem să evităm mențio să menționăm importanța celui de-al treilea pilon. Există o serie de principii care, pe care le împărtășim și putem să fim de acord cu ele în compromisul final. Nu mă voi referi acum la alte aspecte. Uh, factorul de sprijin pentru IMM-uri. Cu toții de suntem de acord, cred. Am uitat să menționez amendamentele regular cu privire la forurile internaționale și faptul că e nevoie de o abordare echilibrată în ceea ce privește în final capitalul. Cred că trebuie să fim foarte preciși în ceea ce spunem. În text eu spun că creșterea calității și a cantității de capital este foarte importantă și nu e o contradicție cu creșterea economică. Dacă spunem acum că identificăm, dacă spunem că mecanismul de supraveghere unic este greșit, Uh, băncile europene sunt uh, subcapitalizate, nu sunt de acord cu acest lucru. Cred că așa este. Sigur că mai trebuie să mai discutăm. Cred că chiar și în acest domeniu putem ajunge la un compromis. Pe de o parte, avem uh, cerințele de capital al băncilor nu trebuie să schimbăm prevederile și, pe de altă parte, trebuie să evităm, să evaluăm um, efectul subcapitalizării pe termen scurt și să recunoaștem cât de important uh, este un mare capital la bănci pentru a obține stabilitate și pentru a obține și credite pentru economie. Mulțumesc încă o dată pentru contribuții. Continuăm să lucrăm în 25 ianuarie vom vota raportul. Miercuri vom avea o reuniune a coordonatorilor. Mulțumesc foarte mult. Încheiem ședința Comisiei ECON. Următoarea va avea loc în 25 ianuarie, după masă. Și luăm o pauză scurtă pentru a pregăti Comisia Comună cu Comisia Taxe și schimbul de vederi cu comisarul Moscovici. Mulțumesc!